Yes, hello. Welcome. We will start the meeting. Grotes. Bună ziua. Începem reuniunea. Grote este un pic în uh, întârziere. Dacă vine Gerban dintre timp o să prezideze el, între timp prezidez eu. Propun să uh, adoptăm ordinea de zi cu două modificări la 18, accesul la resurse genetice, etc. Uh, doamna Berie ne-a rugat să amânăm raportul și uh, ne-a rugat să o discutăm în prima reuniune din ianuarie. Apoi, a doua modificare, mai avem un punct la diverse. Este vorba de etichetarea cărnii și regulamentul privind informațiile alimentare. Vom avea o discuție uh, pe 17 decembrie. Când e discuția? Azi, mâine, când e data? Mâine. Mâine la ora 12 în prezența reprezentanților Comisiei. Pentru informația noastră, regimul lingvistic este aproape complet, cu excepția limbilor malteză și estonă. Și apoi, Dan Jaggerson, trebuie să vă mai spun, a fost uh, numit uh, ministru al alimentației, um, pescuitului, um, în Danemarca, ne părăsește așadar, dar iată are o slujbă foarte interesantă. Prima sarcină care le așteaptă este cea legată de contingentele de pește, discuția de săptămâna aceasta. Apoi, în ceea ce privește avizul Liotard cu privire la sănătatea plantelor, a fost amânat pentru 2 ianuarie și termenul pentru uh, amendamente pentru materialul reproductiv al plantelor s-a amânat până pe 18 decembrie la ora 12. Votul se amână până pe 13 ianuarie anul viitor. Mai avem și o actualizare în ceea ce privește trialogurile, uh, gazele florinate, um, durează de astăzi până pe 17, uh, apoi accesul la beneficii comune, um, doamna Belie s-a amânat până în ianuarie. Apoi, în ceea ce privește raportul McAvan privind produse tun, uh, o reuniune va avea loc în seara aceasta, apoi cel de-al patrulea trialog va avea loc pe... Am avut unul pe 11 decembrie, trebuie să spun că am făcut ceva progrese împreună cu Consiliul. Sper să ajungem la un acord în seara aceasta toată lumea a încercat să se ajungă la un compromis uh, cât se poate de bun. Apoi, în ceea ce privește trialurile clinice, s-a ajuns la un consens general la ultimul trialog de la Strasburg pe 12 și mai sunt acum reuniuni tehnice pentru finalizarea textului. Va fi prezentat uh, textul um, Coreper și Comisiei MV. Mm, președinția lituană vrea să meargă la Coreper pe 20 decembrie. Apoi, Uh, pentru biocide s-a ajuns la un acord pe 2 decembrie, iar în ceea ce privește valoarea impactului asupra mediului, um, am avut uh, cel de-al doilea și cel de-al... vor fi cel de-al doilea și cel de-al treilea trialoguri. Iată, o listă foarte lungă de trialoguri în uh, curs. Între timp, unele sunt finalizate. Apoi, în ceea ce privește um, speciile invazive, vom discuta uh, despre acest uh, um, subiect în sala 1AG2. Iar acum îi dau cuvântul domnului președinte Grote, dacă a apucat să își tragă răsuflarea. Domnul Grote, vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc, dragi colegi, îmi cer scuze că am întârziat. Suntem, iată, la punctul 3 uh, de pe ordinea de zi. Iată ce surpriză este vorba de raportul meu în ceea ce privește protecția speciilor faunei și flore sălbatice. Am să trec la am să trec la germană. Este un raport tipic care rămâne în sarcina președintelui unei comisii pentru că e vorba aici de efectuarea tranziției către tratatul de la Lisabona, deci este o procedură de reformare pentru adaptarea la tratatul de la Lisabona. Nu există amendamente pe fond. Există în total 13 amendamente care în principal au ca scop să mai îndulcească actele de până în aplicare și să definească mai clar domeniul de aplicare. Iată care este spiritul acestui raport și a celor 13 amendamente pe care le-am prezentat. Apoi, Văd că domnul Sanoni este prezent în calitate de raportor din umbră. Domnule Sanoni, vă rog. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Nu pot decât să mă asociez cuvintelor raportorului în ceea ce privește Convenția CITES, care își propune ca comerțul internațional cu speciile de faună și floră sălbatică sunt amenințate de dispariție. Și aici ar fi multe de spus cu o viitoare examinare va trebui să um, avem o dezbatere mai clară în ceea ce privește braconajul și numărul de specii, specii amenințate cu dispariția și, de asemenea, spărirea controlelor la vamă, care însă în acest context nu e cert. Așa cum s-a spus, um, modificările Um, în cursul reformării la regulamentul CITES sunt toate justificate pentru actualizarea la cadrul tratatului de la Lisabona în scopul înlocuirii dispozițiilor vechi cu cele noi stabilite de tratatul de la Lisabona, în special în ceea ce privește actele delegate și actele de punere în aplicare. Amendamentul numărul 3, cel mai important, cu siguranță, uh, în ceea ce privește instrucțiile generale, dar în special câteva țări de origine, acordă Comisiei Europene competențe de acte delegate în loc de acte punere în aplicare, ceea ce întărește încă o dată competențele de control democratic al Parlamentului. Amendamentele 1, 5, 6, 8 și 9 stabilesc ca pentru condiții uniforme de aplicare Comisia să uh, stabilesc prin acte de punere în aplicare definiția structurii și a formatului tuturor uh, documentelor, precum licențe, notificări și certificate. <clears throat> Iată, deci, în calitate de raportor din umbră, uh, îi rog pe colegii mei de grup să uh, susțină acest raport. Aud cu plăcere acest lucru din partea liberalilor, faptul că susțin social-democrații. Continuăm cu satul. Hasin nu e prezentă. Atunci văd că nu mai sunt alte intervenții, dar este prezentă comisia și în condițiile acestei aș da cuvântul comisiei. Vă rog. Thank you, Mr. Chair. Uh, I think as... Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați explicat și dumneavoastră, acest document este o reformare a regulamentului adoptat cu ceva vreme în urmă și a fost modificat de mai multe ori este vorba mai ales de anexe care au fost modificate, astfel încât să reflecte decizia luată la conferința părților. Comisia, în propunerea sa, a hotărât să facă o aliniere, așa cum ați explicat și noastră, uh, cu dispozițiile în ceea ce privește comitologia, care derivă din tratatul de la Lisabona. Am făcut acest lucru astfel încât să reflecte lucrurile, să vedem cum s-ar uh, încadra acest text în noul uh, context post-Lisabona. Astfel am făcut propunerea, am ținut cont de proiectul de raport pe care îl avem uh, acum în fața ochilor, Um, acesta va fi luat în considerare în ceea ce privește grupurile de lucru și sperăm că vom putea ajunge la un uh, consens în, cea, în uh, următoarele luni sau săptămâni. Mulțumesc, iată că am ajuns la finalul dezbaterii. Termenul de depunere a amendamentelor este 7 ianuarie ora 18, iar în Comisia ENVI vom vota pe 30 ianuarie. Trecem acum la obiecția în conformitate cu articolul 88 în ceea ce privește produse din uh, porumb modificat genetic. Aici avem o obiecție din partea uh, colegei Satu Hasi, dar și alții uh, au semnat, printre altele și Sanoni. Să vedem cine dorește să înceapă, domnul Bart Stas. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. 10 membri, reprezentând toate grupurile politice, s-au opus uh, ferm uh, acțiunii Comisiei Europene în ceea ce privește acest tip de produs de, din porumb. Vom încerca să justificăm această poziție în rezoluția pe care o propunem și pe care sperăm să o votăm mâine, în care descriem în detaliul modul în care Comisia Europeană adaptează directiva de bază 2008-18 ce sperăm că nu există suficiente specificări cu privire la articolele de bază și nu suntem de acord nici cu definirea anumitor zone geografice. În Comitetul pentru Securitate Europeană s-a discutat subiectul, nu au venit cu un aviz, însă, între timp, Agenția pentru Siguranța Alimentară a emis trei avize care au uh, realizat o analiză a riscurilor și care a făcut o actualizare a dosarului în ansamblul său. În general, uh, mai multe elemente vor fi deschise și în rezoluție pe baza avizului EFSA. Propunerea a fost modificată de către Comisia Europeană. S-au adăugat câteva um, condiții pentru autorizare, însă noi considerăm că această propunere modificată ar fi trebuit să fie prezentată Comitetului Permanent înainte de a fi înaintată miniștrilor din statele membre. Considerăm așadar că în acest caz, Comisia Europeană merge prea departe față de competențele pe care le deține și mi se par, noi considerăm că, mă rog, știm că a fost uh, un dosar asemănător referitoare la autorizarea unei specii de cartofi, unde decizia comisiei a fost anulată de către o hotărâre a Curții de Justiție. Propunem așadar să aducem amendamente acestei uh, rezoluții în ceea ce privește considerentul R, unde se făcea trimitere la autorizația emisă de Comisia Europeană în prealabil în ceea ce privește cartofii amflora și am dorit așadar modificarea acestui considerent să se țină, astfel încât să se țină cont de hotărârea Curții de Justiție de vinerea trecută. Altfel, rezoluția explică foarte clar problemele pe care le pune uh, această aplicare a directivei, uh, asta pe baza textului uh, EFSA, având în vedere riscurile în ceea ce privește OGM-urile în Uniunea Europeană și facem de asemenea trimitere la acordul pe care l-am obținut în prima lectură în ceea ce privește raportul doamnei Lepaj și care, până la urmă, nu a fost finalizat în cadrul Consiliului. Dagmar Rothbeer. Mulțumesc, domnule președinte. Situația la nivelul Comisiei în ceea ce privește organismele modificate genetic nu reflectă situația din majoritatea statelor din Uniunea Europeană ce se pot spune în sinteză lucrurile. Și cred că nu ne dreptățesc pe nimeni, nici pe cei din diversele direcții generale, nici pe vreunul din colegi, când spun că la nivelul comisiei sensibilitatea vis-a-vis -vis Uh, de cultivarea unor OMG-uri nu este suficient de dezvoltată. Acest lucru se datorează faptului că, mm, sigur, există și foarte multe alte lucruri mult mai importante din punct de vedere politic și acest lucru îl respect, numai că noi ne ocupăm aici și de lucrurile mai minore și ne uh, raportăm și la ce înseamnă o astfel de cultivare. Săptămâna trecută m-am relaxat după ce am auzit că Curtea de Justiție a decis și Deși Curtea de Justiție nu a spus că pe fond a fost greșită aprobarea cultivării acesteia, dar a mai spus că Comisia a procedat greșit. Și mi-aduc aminte când am vorbit cu domnul comisar Dali și cu alți reprezentanți de la Comisie și am întrebat care a fost motivul pentru a impune cu forță uh, așa ceva. Și iată că aici vine decizia uh, Curții de Justiție. Și există un singur motiv uh, uh pentru care nu există o astfel de sensibilitate, dar haideți să revenim la situația juridică. Curtea Europeană de Justiție solicită Comisiei, în special în ceea ce privește această uh, cerere, în ceea ce privește porumbul, să facă ceva. Curtea de Justiție nu a spus că trebuie acordată autorizare, ci doar că trebuie făcut ceva. Asta a spus în septembrie. Deci comisia ar putea la fel de bine să dea un răspuns negativ, să refuze. Iată, ar fi interesant să aflăm astăzi dacă aceasta este propunerea pe care vrea Comisia Europeană să o facă. Uh, senzația mea este că nu dorește să facă însă acest lucru ci ea consideră că și acest tip de porumb 1507 este excelent. Acum avem uh, opinii din partea EFSA, din păcate un aviz foarte prost, ca și cel cu privire la Spartan, pe care îl vom analiza mâine. Și avem și o discuție publică în ceea ce privește cultivarea și avem și păreri uh, ale oamenilor de știință care spun în ansamblu că porumb 1507 constituie uh, un pericol și anume datorită faptului că acest uh, porumb, datorită modificării genetice, este uh, chiar uh, foarte periculos pentru insectele care fac polenizarea și poate duce la moartea acestora și dacă nu există polenizare, atunci uh, vor muri și o serie de specii de plante. Eu sunt de acord cu Bart Sess, ar trebui să facem niște amendamente bazate pe decizia Curții de Justiție de săptămâna viitoare și ar trebui să luăm uh, uh notă de faptul că cel puțin șase state membre, și ar trebui să facă și comisia, sunt foarte sceptice și că <clears throat> uh, dat fiind faptul că există puține solicitări de uh, cultivare, uh, oare chiar trebuie Comisia să caute uh, să găsească neapărat o astfel de solicitare? Eu cred că acum trebuie să dăm semnalul corect și populației uh, Um, populației din statele membre. Mulțumesc, uh, Corin Lepaj. Mulțumesc, domnule președinte. Afirmația dumneavoastră, afirmațiile mele sunt în linie cu ce au spus colegii mei, nu pot decât să sprijin uh, ceea ce au spus doamna mm, Rodberen și domnul Stas. Avem toate uh, motivele să votăm această rezoluție a noastră și să respingem această solicitare. Bine, noi nu avem decât uh, drept de a emite aviz aici. Trebuie să, să ne reamintim acest lucru. Nu putem să ne opunem, însă putem să dăm un aviz negativ care, din punct de vedere politic, reprezintă o indicație destul de puternică asupra poziției Parlamentului European asupra acestui subiect. Dar de ce spun că avem toate motivele să avem această poziție? Păi pot să vi le reamintesc aici. În primul rând, studiile arată că există un um, um impact asupra lepiopterelor, în ciuda um, um, ceea ce solicitărilor făcute de EFSA asupra companiilor. Aceasta n-a făcut, uh, compania respectivă n-a făcut studii suplimentare despre modul în care ar vrea să rezolve problemele care se ridică. Apoi, noi am solicitat solicitări am solicitat să se consolideze evaluarea OMG-urilor de către EFSA și nu avem încă un rezultat în acest sens. Acum doi ani am votat uh, pe baza propunerii comisiei uh, cu majoritate un uh, raport similar care tot întârzie în cadrul Consiliului de 2 ani și jumătate. Toate acestea um, spun că nu ne fac decât să ajungem la concluzia că um, avem această hotărâre a Curții de Justiție prin care uh, să sancționeze um, Comisia pentru că n-a dat autorizația. Dar, de fapt, ceea ce a sancționat a fost faptul că nu s-a pronunțat, nu că a luat un uh, aviz într-un sens sau altul. Așadar, executarea deciziei Curții de Justiție poate foarte bine să fie una de respingere, nu neapărat una de acceptare. Așadar, această hotărâre de respingere mi se pare cu atât mai fondată, și aici sunt de acord cu colegii mei, în condițiile în care um, hotărârea de vineri um, a Curții de Justiție asupra cartofului Amflora, noi ne-am opus uh, în acest sens, um, pentru că nu înțelegeam cum a fost luată această decizie, ei bine, hotărârea aceasta a curții a reamintit faptul că autorizația este ilegală pentru că statele membre nu au fost din nou consultate. Ori, aici s-au făcut studii noi și, din câte știu eu, statele membre nu au fost consultate din nou, ceea ce înseamnă că nu avem decât să luăm poziția pe care mulți dintre noi solicită să o avem, și anume cea, aceea de a ne opune acestei autorizări în cadrul procesului de comitologie. Mulțumesc, uh, Corin Lepar. Domnul Benchi. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, sunt uh, întru totul de acord cu cei doi uh, antevorbitori. Și eu cred că aici este necesară și se impune o decizie foarte hotărâtă. Cum uh, plantele modificate genetic uh, au un impact asupra sănătății și studiile cu privire la aceste plante au fost uh, au prezentat rezultate mult diferite în ultimii ani față de primele studii. Eh, trebuie să intervenim în mod corespunzător. În Ungaria situația este specială. În Constituție este clar stabilit și stipulat că în țara noastră sunt interzise toate culturile modificate genetice. De aceea, evident că suntem interesați ca și țările, eh, statele membre din jurul nostru să eh, tindă spre aceeași poziție. Sunt de acord cu doamna Lepaj că trebuie să transmitem din partea Parlamentului un mesaj foarte clar Uh, adică trebuie să nu asigurăm din oficiu Comisia de Sprijinul Parlamentului. În plus, uh, Curtea Europeană de Justiție, prin hotărârea sa, poate să ne susțină punctul de vedere pentru că, iată, a constatat o greșeală procedurală din partea Comisiei în legătură cu cartoful Amflora și de aceea, dacă suntem precauți și uh, prevăzători, vom putea uh, să creăm pe viitor o situație care în cele din urmă să se dovedească a fi avantajoasă chiar sub uh, raportul competitivității. Deci nu cred că trebuie să susținem aplicarea acestui material de însămânțare modificat genetic. Vă mulțumesc! Banchi? Mulțumim, domnule Banchi. Doamna Gerling. Thank you. Well... Mulțumesc. De obicei mi se întâmplă acest lucru la astfel de dezbateri. Eu sunt uh, persoana care se opune celorlalți. Eu cred că ar trebui să ne luăm toate deciziile pe baza probelor, pe baza dovezilor științifice care ne sunt prezentate și care uh, ne sunt filtrate de aceste agenții pe care le plătim din plin să facă astfel de evaluări în numele nostru și nu ar trebui, din um, motive ideologice, să respingem acele solicitări care nu ne sunt la îndemână și mi se pare că acest lucru se întâmplă aici. Uh, procesul de evaluare al Uniunii Europene în ceea ce privește recoltele OMG mi se pare unul dintre cele mai um, stricte din lume, așa pare să fie evaluat, dar unii membri spun că ar fi bine să respingem această solicitare problema legată de porumbul Monsanto nu pare să fie văzută ca o problemă în sine, nu este analizată pe fond. Avem tot felul de observații uh, tangențiale în ceea ce privește OMG-uri, despre procedură, cartofi, dar ce legătură au toate acestea? În față avem o solicitare de respingere și de redactare a unor motive foarte întemeiate, științifice pentru respingere. Eu n-am auzit niciunele până acum și nici nu cred că vom auzi, pentru că nu există. Am uh, am avut deja un aviz științific în acest sens, uh, îl știm de ceva vreme. Știu că Curtea de Justiție a judecat întârzierile acestor decizii. Motivul pentru care acestea există este faptul că Um, comisia este undeva între Ciocan și Nicovală, între Parlament, care are o poziție foarte intransigentă, și EFSA, care se bazează strict pe știință și nu poate să sprijine poziția Parlamentului pe aceste probe. În acest context, nu o să ajungem nicăieri, ceea ce pare să le convine unora din această sală. Mie nu-mi convine, pentru că mi se pare că nu facem decât um, încercând să Um, obținem un avantaj competitiv, facem exact contrariul. Și provocările din punct de vedere al agriculturii și al producției și al eficienței sunt atât de mari încât pur și simplu nu putem să ignorăm cu totul o astfel de tehnologie. Și, bine, îmi dau seama că eu sunt, am o poziție minoritară în cadrul acestei comisii, dar eu tot cred că este important să se audă și vocea celor aflați în minoritate și uh, voi face toate eforturile care îmi stau în putință, astfel încât această solicitare să nu fie respinsă, pentru că nu există niciun fel de justificare în acest sens și dacă vrem să avem vreo credibilitate ca o comisie care ascultă avizele științifice, nu putem să respingem acest lucru. Trebuie să fim uh, consecvenți. Mulțumesc, doamnă Gerling. Nu v-am auzit până acum niciodată pledând în acest mod pentru EFSA. Deci aveți uh, are EFSA la noi în comisie un mare suporter. Acum este rândul comisiei domnul Eric Baudet, din, în calitate de director al DG Sanco. Vă rog. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să vă vorbesc despre cartoful Amflora. Este adevărat că această hotărâre a Curții de Justiție de vineri ne-a a venit ca un șoc pentru noi, pentru că nu ne așteptam la astfel de sancțiuni, însă dacă analizăm motivele pentru care a luat uh, curtea această hotărâre, cred că e foarte important să facem distinția între acest caz și porumbul 1507. Uh, În cazul cartofului, curtea ne-a condamnat pentru că după ce am înaintat decizia în a Consiliului, Comisia n-a adoptat de îndată autorizarea pentru, decizia pentru autorizarea culturii Amflora și în acest uh, timp care s-a scurs, EFSA a venit cu un nou aviz științific, um, unde erau de fapt două avize minoritare. Noi am ținut cont de acesta, deoarece în hotărârea finală am adăugat considerente astfel încât să ținem cont de acest nou aviz al EFSA, însă Curtea a considerat că noi am fi trebuit să uh, revenim, să revenim la Comitetul Permanent, adică să luăm procedura de la capăt. Și din acest motiv, Curtea ne-a condamnat. În cazul acesta al porumbului 1507, Lucrurile stau puțin altfel. Deoarece aș vrea să vă reamintesc că a fost vorba de o solicitare inițială în 2001, au fost după aceea șase avize pozitive din partea EFSA și de două ori Comisia aproape că a fost condamnată uh, de către Curtea de Justiție pentru neîndeplinirea obligațiilor, asta ultima dată în uh, septembrie 2013 de ce ne-a condamnat uh, curtea? Pentru că n-am transmis textul Consiliului. Nu este vorba așadar de un aviz nou din partea EFSA sau altceva. Așadar, curtea ne-a condamnat pentru că, în ciuda votului din 2009 uh, al Comitetului Permanent, care nu a beneficiat de o majoritate calificată, Comisia a înaintat uh, Consiliului din 2009 uh, textul Comisiei așa cum uh, prevedeau procedurilor. În 2012, EFSA a mai venit cu două avize în ceea ce privește porumbul 1507. Două noi avize care confirmau avizele anterioare, celelalte patru anterioare. E adevărat că în um, cadrul uh, acestui litigiu am cerut pionier să actualizeze um, uh, dovezile științifice și e adevărat că pionier nu a făcut întocmai. Dar, ca urmare a hotărârii curții din septembrie 2013, Pioneer ne-a confirmat că uh, și-a modificat planul de monitorizare astfel încât acesta să fie conform cu ultimele recomandări din partea ESA. Așadar, așa cum prevede propunerea pe care am trimis-o Consiliului, acest plan va fi discutat cu statele membre. De asemenea, au mai apărut niște uh, contestații, dacă nu au fost menționate astfel, a fost faimoasa uh, rezistență la flu la glufosinat. Aceasta făcea parte din uh, prima propunere Pioneer, însă acest epicid nu este acum autorizat pentru porum, așadar acesta nu va fi utilizat. Dacă porumbul respectiv uh, primește o autorizare să fie cultivat în Uniunea Europeană, acest glufosinat nu va fi folosit. Dacă un agricultor ar hotărâ să folosească stocurile de glufozinat care sunt autorizate pentru alte culturi, acest lucru ar reprezenta o fraudă care ar fi ulterior um, posibil sancționată. Moțiunea, propunerea noastră de rezoluție propune să se țină cont și de efectele pe termen lung ale OMG-urilor și um, asupra organismelor nocive, asupra lepidopterelor, um, fluturi, practic măsurile pe care le-am adăugat la propunerea de decizie care a fost trimisă Consiliului vizează să se limiteze riscul de impact asupra acestor uh, insecte care ar putea să fie afectate de toxinele produse de, acest de acest tip de porum modificat genetic. Noi considerăm așadar că am aplicat pe deplin uh, principiul precauției în ceea ce privește protejarea uh, Uh, insectelor nevizate de porumbul respectiv. Și, de asemenea, considerăm că am ținut cont și de problema legată de, pro de polen. Aș încheia cu câteva elemente juridice. În acest proiect de rezoluție se indică faptul că mm, Comisia a mers prea departe față de competențele care erau conferite de actul de bază. Ei bine, Comisia la 8 noiembrie a înaintat această propunere referitoare la autorizarea porumbului 1507 Consiliului. Acest lucru ne-a fost impus de către mm, Comisie prin uh, hotărârea privind îndeplinirea obligațiilor și uh, e foarte posibil ca și compania să fie uh, să ceară daune și interese pentru că n-a făcut acest lucru mai devreme, că a pierdut uh, așadar uh, niște beneficii. Noi am făcut o analiză juridică și una politică, pentru că Colegiul în ansamblul său este cel care a dat autorizația de a transmite această propunere Consiliului. Deci noi am făcut astfel de analiză și am considerat că ne-am încadrat în limitele noastre de, privind competențele și statele membre au avut trei luni pentru a se pronunța. Președinția Elena nu a dorit să includă pe ordinea de zi a diferitelor consilii, un consiliu mediu, Um, pe 13 decembrie și încă unul astăzi, dar uh, președinția greacă nu a dorit uh, uh, să includă acest lucru pe ordinea de zi. Președinția lituaniană încă se mai gândește, dar oricum Consiliul ar trebui să emită un aviz sau să nu facă acest lucru până la 7 februarie. Și în conformitate cu legea, e vorba de partea uh, juri, juridică a lucrurilor, nu vorbesc acum de propunerea dumneavoastră de rezoluție care are un impact politic, e bine, din punct de vedere juridic, dacă Consiliul nu emite un aviz cu majoritate uh, și majoritatea calificată este contra, atunci, uh, până la urmă, uh, va trebui să fie autorizat acest porumb 1507. Iată, domnule președinte, ce lămuriri puteam să, vin eu, să vă aduc eu astăzi. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Dule. Cred că nu ar fi putut ales un moment mai bun pentru această ședință. Nici, um, sigur că momentul deciziei uh, nu a putut fi controlat de noi, dar cred că este un moment prielnic pentru a vota această rezoluție. Mai există alte solicitări de intervenție din partea colegilor? Văd că nu este cazul. Atunci vom uh, vota mâine în Comisia ENVI cu privire la această rezoluție și dacă lucrurile merg bine, se va vota în plen în ianuarie. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor și comisiei pentru dezbatere și continuăm cu Iuta Haug. Și e vorba de descărcarea de gestiune 2012. Raportoarea noastră permanentă ne face o scurtă introducere. Da, mulțumesc. De data asta nu vreau să mă lungesc prea mult, pentru că până la urmă, de fiecare dată, lucrurile pe care le-am de spus uh, sunt asemănătoare, însă trebuie să ne reamintim că mediul, siguranța uh, alimentară, protecția mediului și, uh, și așa mai departe. Deci toate agențiile care intră în domeniul nostru de competență, reprezintă, uh, financiar vorbind, 0,8% a întregului buget european. Acest lucru vreau să vă reamintesc. Și în același timp, vroiam să vă reamintesc și văd că colegii sunt foarte interesați. N-ar fi rău dacă și lumea de acolo din spate ar fi interesată uh, și probabil că nu e prezent nimeni din partea Curții de Conturi, dar anul trecut deja m-a supărat și iată și de data asta și um, am spus atunci că Curtea de Conturi ne încadrează într-un domeniu politic care se numește dezvoltarea uh, zonei rurale, mediu, uh, sănătate și întregul domeniu este, apare cu o rată de eroare de 7,9%. Și sigur, dacă vezi uh, raportul de Conturi, te întreb ce se întâmplă aici, la nivelul mediului, la nivelul sănătății. Și dacă ne uităm, constatăm că erorile sunt la dezvoltarea rurală și la pescuit și nu la noi. Și de aceea mi se pare o inducere în eroare, pentru că, sigur, toți cred că Curtea de Conturi este un organism super competent, neutru și uh, analizează cu detalii orice chestiune, dar dacă ne uităm la o astfel de încadrare, nu putem spune că uh, Uh, așa stau lucrurile. Pentru că cei 7,9% cotă de eroare sunt, uh, se datorează politicii în domeniul pescuitului și a dezvoltării rurale. Acestea beneficiază de 13,75 de miliarde de euro în anul precedent. și noi, cu programele în domeniul sănătății și programul LIFE, am beneficiat de 427 de milioane. Mi se pare un lucru inacceptabil și noi trebuie să ne confruntăm tot mereu cu aceste lucruri lucrurile sunt exagerate. Sigur, 7,9% este un procent supărător, dar nu este uh, problema noastră, nici uh, la nivelul comisiei, pentru că la DG Clima, DG Sănătate, lucrurile funcționează bine, ratele de execuție sunt bune. Am notat toate aceste lucruri în raportul meu și nu am să le reiau acum verbal. Important pentru mine este să spun că lucrurile din domeniul nostru funcționează bine și în ceea ce privește agențiile. Sunt câteva lucruri minore care mm, sunt uh, evidențiate și în raportul meu, pentru că, iată, trebuie să existe și așa ceva. În cele câteva aliniate pentru fiecare agenție în parte atrag atenția asupra acestor lucruri. Totuși, curții de conturi trebuie să îi mulțumesc pentru faptul că solicită acordarea descărcării de gestiune pentru toate aceste agenții. Și uneori, da, există o chestiuni mai hazli, ca în cazul uh, Agenției pentru Produse Chimice, care a trebuit să facă o inventariere la începutul perioadei Uh, a laptopurilor și um, în problema au fost 5.000 de euro și vă pot spune că dacă la toate instituțiile am avea probleme de această dimensiune de 5.000 de euro, toate lucrurile ar merge excelent. Și cu acestea fiind spuse, vă urez uh, un Crăciun fericit. Mulțumesc, uh, Iuta Haug. Acum trecem la raportorii din umbră și începem cu José Manuel Fernandez pentru PP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu queria só... Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, dacă îmi permiteți, vreau să o laud pe Iuta Hau pentru activitatea pe care a desfășurat-o, pentru calitatea raportului său. În principiu, pot să spun că sunt de acord cu tot ce este menționat aici. În ce privește bugetele pentru uh, aceste agenții, trebuie să ne gândim cum putem să propunem ca misiunea agențiilor europene să fie mai bine definită, ca competențele și atribuțiunile acestor agenții să fie mai clar eh, definite, pentru că ele lucrează cu tot mai puțin bani, dar au sarcini tot mai complexe și deci trebuie să ne gândim ce trebuie să facă de ele de fapt, astfel încât să dispună de suficiente mijloace pentru a se achita de aceste sarcini și obligațiuni. Într-un astfel de raport mi se pare de asemenea foarte important ca pentru fiecare agenție, în mod defalcat, să se specifice gradul execuție bugetare. Asta ca să știm foarte clar că a avut loc această execuție bugetară pentru fiecare agenție pentru fiecare agenție în parte și să știm în ce măsură s-a executat bugetul fiecare dintre aceste agenții. Și aici chiar o rog pe colega Iuta Hawk să se implice în treaba asta. Pentru că așa putem doar să ne creăm o imagine de ansamblu asupra activității acestor agenții. Unele, unele agenții au o, o execuție bugetară de 5%. Eh, asta înseamnă că eh, sarcinile sunt mult prea mari față de bugetele alocate. Mulțumim, dăm cuvântul doamnei Ana Rospa. dacă e în sală. Er Vă mulțumesc, domnule președinte. Grupul nostru consideră că fiecare ban cheltuit în Uniunea Europeană este până la urmă banul contribuabilului și de aceea este important ca toate instituțiile și agențiile UE să respecte uh, regulile de contări care sunt în vigoare. În ce privește aceste agenții despre care vorbim, uh, noi avem aceeași poziție ca și până acum. Toate deciziile de descărcare de gestiune trebuie să se bazeze pe liniile de orientare ale OCDE adică trebuie să se desfășoare după standarde de contabilitate internaționale. Dacă contabilitatea nu este bună și dacă regulile nu sunt respectate, atunci nu este voie să oferim descărcare de gestiune. Pentru că uh, iată că și în prezent se propune descărcarea de gestiune, dacă, chiar dacă situația nu este 100% în regulă. Și îmi pare rău că se, se întâmplă așa. pentru unele capitole ale bugetului UE nu trebuie să dăm uh, da, uh, poate nu trebuie să dăm descărcarea de gestiune, dar nici descărcarea de gestiune generală nu poate fi finalizată înțelegem că au existat ameliorări față de situațiile precedente și recunoaștem că este până la urmă util să uh, crești exigentele și să crești pretențiile față de aceste descărcări de gestiune. Președintele, mulțumim. Cu aceasta am epuizat lista oratorilor nume grupurilor și urmează comisia. Estimat. Nu e nimeni, nu e nimeni prezent din partea comisiei? Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnei Hang, pentru raportul dumneiei cu privire la bugetul general și uh, partea legată de mediu. O observație cu privire la Curtea de Conturi. Nu vreau neapărat să ies în apărarea lor, dar uh, aceasta face mm, raportul pe baza de capitolelor cadrului uh, plurianual unde se încadrează agricultura și din uh, păcate am avut uh, surpriza neplăcută la fiecare raport să citim în preță că mm, dezvoltarea rurală și mediul au o rată de eroare foarte ridicată chiar dacă ne uităm în detaliu foarte puține detalii sunt furnizate de către Curtea de Conturi în raport ne dăm seama că de fapt rata de eroare între dezvoltare rurală și mediul nu este aceeași. Uh, cât uh, despre um, um, uh, pentru DigiClima e vorba de o direcție generală mai nouă. Situația nu este la fel de bună și s-au făcut tot felul de schimburi, de drepturi, de competențe. Au fost câteva probleme să se gătească contractanți care să cunoască bine Uh, domeniul, care să fie experți în acest domeniu și care să poată să realizeze proiectele care au solicitate către DG Clima. Iată ce ave, are comisia de spus uh, cu privire la acest subiect. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și în încheiere, doamna Haug, din nou. Mulțumesc. Ce, ceea ce spune Jose Manuel, că ar trebui să specificăm cât anume din uh, bugetul nostru este consumat de agenții, este o statistică pe care o putem realiza, pentru că până la urmă este vorba de o regulă de trei simple, nu mai mult. Ehm, ceea ce cere Ana Rosbach însă este mai dificil de realizat, pentru că eu, ca parlamentar, că în numele Parlamentului, nu pot să obligă agențiile să își desfășoare activitatea conform regulilor și principiilor OCDE. Da? Pentru că agențiile sunt, operează în uh, temeiul un mandat care a fost stabilit uh, de, inclusiv uh, cu acordul nostru și care vizează utilizarea standardelor UE. Deci agențiile nu pot face altceva. În ce privește însă elementele legate de transparență, care nu sunt uh, uh incluse niciun fel de regulament cu privire la buget, deci în legătură cu transparența activității agențiilor și transparența a consiliilor științifice care operează pe lângă acestea, aici situația e diferită. Eh, cred că agențiile au progresat mult în ultima vreme în această privință și cred că în domeniile în care agențiile sunt împuternicite să decidă, ele decid acum eh, în mod corect și aici nu avem niciun fel de plângere putem să ne plângem de atitudinea comisiei în raport cu anumite cazuri, în anumite agenții. Uh, dar asta e cu totul altceva și este o dezbatere pe care trebuie să o reluăm cândva în afara acestui context de descărcare de gestiune. Da, o observație foarte importantă. Uh, și este bine până la urmă să spunem care sunt dificultățile noastre în legătură cu activitatea agențiilor. Vă mulțumesc! Termenul de depunere a amendamentelor este de 18 decembrie, ora 10. Pe 23 ianuarie votăm în comisie descărcarea de gestiune, după care în Comisia de Control Bugetar în, urmează dezbaterea în 18 februarie și votul în Comisia de Control Bugetar pe 17-18 martie. Cu asta am epuizat punctele de pe unea de zi 5-10 eh, și trecem la punctul 11, prevenția și controlul eh, răspândirii unor specii eh, străine invazive. Mulțumesc, domnule președinte. Unele microorganisme și specii alugene Uh, se răspânzesc uh, în mod uh, invaziv atunci când ele se, sunt dis, diseminate prin transport. Există unele specii care interferează chiar cu tratamente medicale și daunele provocate de speciile acestea invazive sunt de 12 miliarde de euro anual Mă bucur de aceea că în final, chiar dacă a apărut mult mai târziu decât speram, avem la dispoziție o propunere legislativă pentru combaterea amenințării reprezentate de speciile alogene invazive. Este prima propunere de acest uh, fel în 20 de ani care vine să uh, combată aceste pierderi rezultate. Comisia dorește să reducă impactul advers al acestor eh, specii alogene invazive asupra ecosistemelor și biodiversității prin eh, frânarea eh, pătrunderii acestor microorganisme în teritoriul Uniunii Europene. Se, Comisia dorește instituirea unui sistem de alertă rapidă pentru gestionarea acestor uh, pătrunderi ale speciilor invazive în spațiul european. Părerea mea este că este una din măsurile cheie pentru combaterea acestor specii invazive. În principiu, sunt mulțumit că Comisia arată cât de important este această chestiune și uh, că încercăm uh, cu cointeresarea părților uh, direct implicate să găsim soluții creative pentru a combate acest flagel. Este nevoie de măsuri pentru coordonare, prioritizare între mai mulți actori. Eu cred că propunerea este bună, dar ar trebui un pic întărită în formulare. Important este să se anexeze și o listă de specii care vizează în mod inter, eh, direct interesele Uniunii Europene și trebuie să susținem Comisia în pregătirea acestei liste. Dar avem și alte câteva rezerve. Lista speciilor invazive ar trebui să fie stabilită prin acte de punere în aplicare. Asta propune Comisia. În al doilea rând, Comisia nu uh, include anumite specii invazive foarte importante care sunt până la urmă cu impact asupra activității comerciale și economice din Uniunea Europeană. Pentru a stabili aceste, uh, răspândirea acestor specii este nevoie de cooperarea statelor membre. Pentru ca aceste lucruri totul să fie incluse, am propus câteva amendamente. Am propus uh, să, uh, să îndepărtăm acest prag de 50 de, limitarea la 50 de specii invazive. Și chiar Comisia ne dă un argument foarte bun în această uh, direcție, pentru că chiar Comisia recunoaște că nu se poate prevedea când, unde și în ce măsură câte specii invazive uh, alogene vor pătrunde în Uniunea Europeană. Deci, iată, am și găsit un temei foarte bun pentru măsura propusă. De asemenea, am propus să stabilim o listă a speciilor alogene invazive prin intermediul actelor delegate și nu prin intermediul actelor de punere în aplicare. Sigur că trebuie să găsim un echilibru între decizii luate în mod democratic și deciziile operaționale, dar experiența mea confirmă că nu putem ajunge la niciun rezultat în lupta împotriva acestor specii invazive dacă nu recunoaștem că există o problemă și dacă nu există un temei pentru uh, abordarea concretă a acestei probleme. Eu cred că, așadar, ar trebui anexat o astfel de listă ce cuprinde speciile invazive actului principal, pentru că uh, uh, consolidează și domeniul de punere aplicare există și unele, nevoia unor prevederi suplimentare pentru specii care nu sunt invazive pentru Uniunea Europeană, dar sunt specii invazive în alte părți. În domeniul de aplicare trebuie să uh, includă și uh, acele specii uh, care sunt endemice într-un stat membru, dar sunt invazive în alt stat membru. Ele ar trebui să fie ă, de aceea avute în vedere ca specii cu impact și interes pentru întreaga Uniunea Europeană. Trebuie să ne asigurăm ca statele membre să poată pune în aplicare măsuri stricte de control a acestor specii. Este necesar acest lucru pentru a ajuta statele membre care sunt deja active, care s-au autosesizat, în a ă, formula măsuri și mai stricte de control. De asemenea, este nevoie de um, introducerea unor derogări pentru a crește complianța din, uh, uh, în punerea aplicare din partea statelor membre. Trebuie să existe o flexibilitate regională, dar să nu fim greșit înțeleși. Um, scopul acestor amendamente, până la urmă, este să consolidăm, să întărim poziția Comisiei și nu să o diluăm prin alte reformulări. De asemenea, vreau ca sistemul de, de schimb de informații pe care Comisia îl propune și care este foarte binevenit să fie totuși ceva mai, mai întărit, mai operațional. Este inevitabil să uh, uh, trebuie să implicăm și domeniul public, instituțiile publice în lupta împotriva uh, pentru controlul acestor specii invazive. Acum trebuie să decidem dacă aceste instituții publice trebuie să fie la nivel european sau organizate la nivel regional, național. Am avut și eu vom mai avea discuții pe această temă în zilele care urmează. Am vorbit și despre uh, crearea unui forum de, științific uh, dedicat problemei controlului speciilor invazive care să asiste uh, deciziile care trebuie luate în, uh, în domeniul invaziei uh, unor specii vegetale care totuși se răspândesc cu totul altfel decât, uh, de exemplu, speciile animale. Așadar, avem nevoie să e necesar să consultăm pe oameni de știință specializați în acest domeniu. Două lucruri pe care le-am lăsat pe din afară în raportul meu. Probabil că în următoarele întâlniri cu raportorii din umbră vom trata problemele. Mai întâi, finanțarea. Știu că finanțarea este o chestiune foarte dificilă, un aspect spinos Comisia este deocamdată foarte vagă, dar eu nu am uh, propus nicio modificare. Aceste discuții privind uh, finanțele vor apărea mai uh, târziu. Și în ce privește bunăstarea animalelor, aici va trebui să mai discutăm înainte să putem propune măsuri concrete. Cam atât în legătură cu întâlnirile avute cu raportorii din umbră, vreau să le mulțumesc colegilor mei pentru contribuțiile valoroase la realizarea acestui raport. Cooperarea cu uh, dumnealor a fost excelentă. Uh, mulțumesc tuturor celor din grupul meu și tuturor celor care, uh, din rândul colegilor și asistenților, au participat Uh, la realizarea raportului, care uh, mi este foarte drag pentru că uh, se încoronează activitatea mea din circumscripția din care provin în ultimii 20 de ani. Îmi cer scuze dacă am fost puțin prea practic în, în descrierile mele, dar vă mulțumesc pentru atenție oricum. Mulțumim foarte mult. Are cuvântul doamna Renate Zomă. Cine o înlocuiește? Cine o reprezintă? Da, Richard Zeber, se pare. Bun, dacă se poate. Poftim. Renate Zomăr se scuză pentru că a avut uh, o altă întâlnire care nu m-a putut fi amânată, dar în numele dânsei, dar și în numele nostru doresc să-i mulțumesc domnului Boc pentru raport și pentru buna colaborare în cadrul acestui dosar. Noi uh, avem puține probleme în ceea ce privește propunerile dânsului. Le putem susține în mare parte, în special în ceea ce privește concentrarea asupra măsurilor de prevenție care vizează protejarea biodiversității și evitarea efectelor adverse asupra uh, societății. Constituie și pentru noi elemente centrale. De asemenea și prioritizarea, adică faptul uh, că se concentrează lucrurile asupra unui număr redus de specii invazive și sigur care uh, reprezintă un pericol doar în anumite părți ale Uniunii Uh, dar și vis-a-vis -vis de această listă putem uh, să-l susținem pe domnul Poc. Important este să avem o coordonare pentru a spori eficiența acestor măsuri și pentru a putea folosi sinergii care altfel ar putea fi foarte dificil de obținut, pentru că aceste specii invazive sigur nu se opresc la graniță și de aceea necesită o abordare comună. Uh, Uh, participarea opiniei publice reprezintă de asemenea un element central, utilizarea tehnologiilor moderne de informații, toate acestea figurează în raport. Așadar, din partea noastră, mulțumim pentru eforturile făcute și pentru cooperare. Singura chestiune Uh, unde mai avem noi probleme se referă la includerea plantelor care au uh, modificări genetice. Nu știu dacă se potrivește neapărat în acest dosar. Știu că la noi în uh, grup mai trebuie să discutăm acest lucru și poate că n-ar fi rău să ne concentrăm cu acest raport foarte țințit asupra acestor specii invazive și uh, cealaltă chestiune să fie dezbătută separat. Nu pentru că partea cu speciile invazive necesită o reglementare. A introduce aici și alt element, nu știu dacă se impune neapărat, dar în ansamblu putem susține dosarul. Mulțumesc, domnul Gelbrandi. Mulțumesc, domnule președinte. Atunci când vorbim despre natură, biodiversitate, state membre, Comisia Europeană și multe alți, mulți alții, par să înceapă un joc de avați ascunselea. Timp de ani de zile deja am asistat la studii științifice cu privire la um, provocările și stricăciunile majore uh, cauzate de aceste specii străine invazive. Comisia vorbește undeva de 17 uh, um, miliarde de euro. Dacă în alt domeniu s-ar întâmpla așa ceva, acțiunile ca, și măsurile care s-ar fi luat ar fi foarte urgente. Aceste specii invazive au un rol uh, eminent în ceea ce privește legislația noastră cu privire la biodiversitate. Deci trebuie până la urmă să ne decidem. Fie este o provocare pe care trebuie să abordăm în forță sau uh, spunem că bun, nu e nicio problemă, nu trebuie să dăm ascultare unor de știință. Propunerea Comisiei de a uh, se limita doar la 3% din aceste specii e ca și cum nu ai face nimic. Deci 3% sau respectiv un număr de 50 de specii uh, străine invazive care să fie răspunzătoare pentru 12 miliarde de euro pagube e absolut insuficient. Dacă ne uităm la strategia cu privire la biodiversitate, angajamentele pe care ni le-am luat uh, la Nagoya, cred că există motive suficiente pentru a avea o abordare puternică ceea ce privește aceste specii străine invazive. Întrebarea mea adresată Comisiei este de ce veniți cu această propunere atât de slabă. A alege doar 50 de specii mi se pare o propunere pe care nu pot să o iau în serios. Și uh, Raportorul nostru este de acord cu acest lucru, însă care este poziția statelor membre? Avem uh, idee dacă statele membre sunt dispuse să ia în serios această problemă sau Comisia Europeană a ținut cont deja de acest lucru și nu a dat curs uh, propriilor uh, recomandări științifice și a decis să urmeze direcția politică dată de statele membre. Mă îngrijorează acest dosar, mă îngrijorează ce anume vom putea face cu el, pentru că plecând de la o propunere atât de slabă și o posibilă opinie negativă din partea unui număr destul de mare de state membre, s-ar putea să fie foarte dificil să facem ceva, nu doar în ceea ce privește cele 12 miliarde ca pagube, dar și mai ales în ceea ce privește pierderea de biodiversitate pentru care sunt responsabile aceste specii. Sunt absolut de acord cu Pavel în ceea ce privește abordarea listei de 50 de specii. E ceva pentru care trebuie să ne luptăm. Aș dori să mai adaug și o altă chestiune și anume Uh, e vorba de includerea elementului de securitate. În țara mea, în Olanda, avem probleme mari cu un tip de șobolan care aduce pagube la uh, la diguri, ceea ce este absolut important pentru Olanda în a-și menține uh, țara protejată față de inundații și există și alte tipuri de astfel de animale. Asta probleme și în agricultură, în ceea ce privește uh, speciile invazive. De aceea apelez la Comisie să ia în serios lucrurile acestea, să uh, de asemenea și statele membre să ia în serios acest lucru, pentru că nu e vorba doar de natură și biodiversitate aici, unde să putem în continuare să ne jucăm uh, de avați ascunsele și în, să ne ascundem cap un nisip uh, ca și struțul. Sper că vom putea elabora împreună un raport foarte bun. Pavel deja a venit cu o propunere, un proiect de raport uh, foarte bun și cred că dacă ne aliniem putem să avem un raport excelent. Mulțumesc pentru versia Demnis Meca. Eindelijk Eindelijk kunnen we dit... Mulțumesc, domnule președinte. În sfârșit putem să tratăm în Parlament această propunere. Va trebui să-i uh, susțin uh, pe antevorbitorii mei. Timpul ne presează, trebuie să găsim uh, niște soluții adecvate pentru această problemă acută, care reprezintă un, o mare amenințare pentru biodiversitate și care se agravează în fiecare an. Am uh, urmărit și în Parlamentul Flamand această um, chestiune Prezența acestor specii crește în mod exponențial, iar măsurile luate împotriva uh, acestora nu sunt suficiente. Și aceste specii știm că nu se opresc la graniță și iată de ce este nevoie de o coordonare la nivel european uh, pentru o valoare adăugată. În calitate de raportor din umbră pentru Uh, grupul verzilor, aș dori să mulțumesc domnului raportor Boc pentru abordarea deschisă uh, de care a dat dovadă. Am avut reuniuni uh, foarte constructive și cred că astfel vom putea ajunge la niște rezultate optime. Salut propunerile raportorului și consider de asemenea că e bine ca această limită impusă ceea ce privește cele 50 de specii nu este deloc acceptabilă. De asemenea, uh, termenul uh, de care se vorbește la articolul 19 de 5 ani este unul mult prea lung. Întrebarea este dacă am putea merge mai departe decât, această, decât acest regulament. Poate că reprezentantul Comisiei ne va putea spune acest lucru. Implicarea oamenilor de știință este de asemenea necesară. Am solicitat uh, clarificări într-un aspect, pentru că propunerile care ne îngrijorează cel mai mult se referă la numărul 24, unde este vorba de măsuri naționale, ceea ce înseamnă că ar putea fi luate măsuri uh, uh, majore care ar putea submina abordarea europeană și ar putea duce și la o distorsionare a pieții. Și am să mă refer și la alte trei aspecte unde s-ar putea să înaintăm amendamente. În primul rând, abordarea în ceea ce privește uh, combaterea acestor specii invazive, trebuie să beneficiem și de participarea populației care trebuie să fie informată și trebuie să țină cont și de bunăstarea animalelor. Și este nevoie de un organism de control care să corespundă repartizării competențelor Uh, între statele membre și Comisie. Și de asemenea trebuie să ținem cont și de fiabilitate și uh, capacitate de finanțare. Aștept cu interes dezbaterea în continuare și de asemenea și atelierul de mâine. Mulțumesc acum din nou doamna Gerling pentru ECEA. Mulțumesc foarte mult. Da, uh, este o dezbatere pe care o așteptăm de mulți ani și ceea ce înseamnă că nu s-a ajuns ușor la o poziție comună în interiorul Comisiei și ca atare ne cam dezamăgește și în ceea ce privește lipsa de ambiție. Însă cred că cu susținerea domnului Poc, pentru care, pe eu doresc să-i mulțumesc, pentru că este o plăcere să lucrez cu un raportor care știe despre ce vorbește. Și cred așadar că cu ajutorul dânsului vom putea să îmbunătățim uh, semnificativ acest proiect legislativ. Cred că toate statele membre trebuie să în serios această problemă, însă în cursul anilor s-au dezvoltat abordări diferite. Avem 12 state membre care au restricții la import, avem alte 4 state membre care vorbesc de diferite metode de evaluare în ceea ce privește alimentele. Aici eu nu sunt neapărat un exponent al armonizării, dar cred că în acest domeniu al speciilor alogene ar fi extrem de important ca toții să lucrăm în aceeași direcție și în același scop. Pentru că, în special, în ceea ce privește animalele invazive, s-ar putea să uh, existe și o rezistență din partea publicului și trebuie să ne asigurăm că probele și dovezile sunt uh, clare. Și eu uh, susțin așadar ideea raportorului de a se renunța la acest plafon de 50 de specii. Eu uh, înțeleg că nici statele membre nu susțin acest lucru, conform discuțiilor care au avut loc la nivelul Consiliului. Sper că vom uh, ajunge la un acord rapid în această privire. Sunt de acord că anumite specii invazive um, creează probleme mai mari în anumite părți ale Europei și mai puțin în alte părți. Anumite state membre poate își doresc niște măsuri mai stringente. Dar în plus, mai cred că există probleme și vis-a-vis -vis de derogări. Nu că nu ar trebui să avem un mecanism de derogare, că el trebuie să existe, dar uh, mă îngrijorează faptul că aceste mecanisme de derogare, așa cum le propune raportorul, ar putea să genereze niște uh, clauze de derogare care să ne împiedice să uh, îngrădim extinderea acestor specii. Cred că este un element uh, esențial pentru ca această propunere să funcționeze. Și aș dori să mă refer încă o dată și la această chestiune a organismelor modificate genetic. Cred că ar fi periculos ca acest raport să uh, genereze iarăși uh, discuții în ceea ce privește OMG-urile. Este vorba aici de speciile uh, alogene invazive și ar fi greșit așadar să schimbăm cursul dezbaterilor. Am constatat că există foarte multe emoții în jurul OMG-urilor și ar fi păcat dacă acest uh, dosar, care este extrem de important, ar fi amânat sau uh, uh ar avea de suferit până la urmă de pe urma unui astfel de dezbateri. Mulțumesc. Vielen Dank. Mulțumesc. Urmează acum doamna Liotard. Ja, dank u wel. Allereerst zou ik de rapporteur, de heer Polk, hartelijk willen bedanken voor... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc raportorului Pavel Polk pentru propunerea cu care a venit, precum și pentru colaborarea cu raportorii din umbră. Nu am foarte mult de adăugat, pentru că deja colegii ceilalți, ceilalți raportori din umbră, au spus deja cam ceea ce avea să spun eu, dar Câteva lucruri aș vrea să subliniez totuși. Sunt pe deplin de acord că nu avem nevoie de acest plafon de 50 de specii, ar trebui să fie eliminat, iar dacă vorbim despre uh, 12, 1200 până la 1400 de, de specii invazive, nu cred că putem să alegem așa 50 cărora să le acordăm un tratament special. Este vorba, dacă de tot luăm în considerare principiul precauției, atunci ar trebui să facem acest lucru în mod preemptiv, nu să așteptăm um, mai departe, să ne concentrăm pe 50, restul celorlalte specii fiindu-le permis să se înmulțească, să și să circule. Cred că putem să evităm foarte multe probleme dacă avem o altă abordare. Vorbesc, am observat că mm, Comisia nu menționează sănătatea animalelor și atunci când vorbește despre specii alogene invazive, este clar că sunt foarte multe care ar putea să, care ar putea să fie luate în considerare în Uniunea Europeană și care trebuie să fie eradicate. Acum întrebarea este cum vom proceda în legătură cu acestea. Cel mai uh, Dacă, cred că cel mai bine ar fi să le eradicăm pur și simplu, dar uh, atunci uh, ar trebui să avem o abordare cât se poate de uh, tolerantă față de animale. Uh, nu să spunem pur și simplu, trebuie să le ucidem pe toate. Am mai vorbit uh, alți colegi despre OMG-uri. Au spus că ar trebui să fie scoase din această discuție, dar dacă ne uităm la definițiile din uh, propunerea comisiei, acolo se spune că este vorba de specii un, a căror introducere ar fi o amenințare pentru biodiversitate și pentru ecosisteme. Uh, și consider că aici uh, această dispoziție, această definiție se aplică și asupra OMG-urilor, pentru că și plantele modificate genetic pot să fie o sursă de contaminare și pot să uh, ducă la dispariția altor specii. Așadar, eu consider că OMG-urile nu ar trebui să fie lăsate uh, în afara domeniului uh, de aplicare, pentru că ele se încadrează în această definiție. Dar sunt de acord uh, cu raportorul că dacă unele state ar dori să ia măsuri mai, mai stricte, atunci să li se poată permite acest lucru și, uh, de asemenea, să ofere informații publicului, așa cum a spus și Verzi. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Banchi. Discutăm o chestiune cât se poate de importantă azi, deoarece alergiile cauzate de anumite specii vegetale eh, au cazat îmbolnăvirea eh, epidemică a unor națiuni întregi, cum este și cazul Ungariei. Cu toate că se stabilește eh, prin calcule clare că daunele provocate uh, de uh, speciile alogene invazive, respectiv de combaterea acestora, uh, trece de 12 miliarde de euro, în Ungaria uh, se cheltuie peste 20 de miliard, milioane de euro. Totuși, povara aceasta financiară nu este susținută în mod echitabil. Uh, v-am dat exemplul țării mele, dar uh, sunt uh, și țările limitrofe Uniunii Europene care ar trebui să țină cont de aceste chestiuni. Și chiar dacă noi stabilim cum trebuie statele membre să procedeze în aceste situații, există totuși țări din afara Uniunii care Uh, însă sunt limitrofe și care uh, prezintă un risc uh, la fel de mare de contaminare, respectiv de invazie. Ehm, m-aș bucura dacă această propunere ar viza într-un fel și aceste țări terțe, respectiv dacă ar exista o strategie comună și mecanisme de apărare comune împotriva acestor uh, invazie de specii alogene, astfel încât să uh, ținem cont de uh, diferențele care rezultă din poziția geografică diferită a statelor membre și din uh, învecinarea lor cu alte state uh, din afara Uniunii. Ehm, dacă dorim să fim eficace ehm, în, în punerea în aplicare eh, a strategiei de combatere a invaziei speciilor alogene periculoase, dacă vrem să combatem și să prevenim bolile cauzate de aceste specii eh, vegetale, atunci trebuie să avem o abordare unitară care Eh, este eh, una care să instituie obligații nu doar prin eh, textul unei legi, ci care prevede și unele mijloace financiare suficiente pentru măsurile ce trebuie luate, ținând cont de participarea, de eforturile specifice ale fiecărui stat membru vizat. Vă mulțumesc foarte mult! möchte der Kommission das Wort geben. Bun, atunci uh, dau cuvântul uh, Comisiei, uh, doamnei director de la uh, Departamentul Venture Capital. Thank you, Chairman. And... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor intervenienților de astăzi. În special, aș vrea să-i mulțumesc domnului raportor uh, pentru activitatea sa foarte aprofundată, foarte bună de altfel, pe marginea propunerii noastre. Aș dori de asemenea să le mulțumesc tuturor pentru angajamentul real de care au dat dovadă pentru a se ajunge la un, uh, acord, la un acord în primă lectură și pentru finalizarea acestui um, regulament până la finalul acestei legislaturi parlamentare. Este foarte important, așa cum au menționat mulți dintre dumneavoastră, pentru că problema pe care o vizăm aici este una care ne preocupă într-adevăr, care preocupă de altfel toate statele membre. Acum să vă explic cumva motivele care au stat la baza propunerii noastre uh, care sper să aducă o lumină asupra câtorva aspecte pe care le-am menționat în propunere și care, iată, au uh, dus la critici sau la preocupări exprimate de mai mulți uh, membri ai Parlamentului European. Noi am luat în considerare și chestiunea subsidiarității este nevoie să se intervină la nivel de Uniune Europeană, acolo unde acțiunile Uniunii aduc valoare adăugate față de intervenția statelor membre. Acolo însă unde putem să lăsăm statele membre să se ocupe ele, atunci ar fi mai bine să facem acest lucru, să o lăsăm în seama lor. De aceea, am propus noi, pentru că noi am venit cu propunerea, noi comisia, și apoi cei doi legiuitori vor lua decizia. Deci de aceea, iată, am propus, de exemplu, să ne referim doar la acele specii care reprezintă o preocupare în ansamblul Uniunii Europene, și care reprezintă specii invazive pentru Uniunea Europeană. Desigur, există anumite specii care sunt acoperite de dispozițiile statelor membre, la nivel de stat membru așadar. Și de asemenea, mai sunt unele specii care reprezintă o preocupare regională în anumite state membre, nu în toate. Ne-am gândit că, în prima fază, ar fi foarte bine să ne referim la acele specii care reprezintă o preocupare pentru Uniune. Și apoi să lăsăm în seama statelor membre, în uh, limitele regulilor privind piața internă, rezolvarea și tratarea uh, acestor probleme în conformitate cu legislația de mediu Um, să se refere așadar la speciile de, care reprezintă o problemă națională. Acum, să menționez alte câteva chestiuni menționate. Acum, în ceea ce privește plafonul propus, numărul acela de 50 de specii, acesta, cred că, este acel element care, iată, a atras o reacție unanimă, atât la nivel de Parlament, cât și la nivel de state membre. Și nu pot decât să fiu deschisă în acest sens. Am avut o dezbatere publică la Consiliul uh, de Mediu de vineri și în afară de unul sau două state membre, majoritatea aveau cumva aceeași poziție ca și cea pe care ați exprimat dumneavoastră astăzi. Așadar, iată aceasta reprezintă o problemă pe care noi, Comisia, trebuie să o mai examinăm în detaliu și să ascultăm părerile dumneavoastră, precum și cele ale statelor membre. Dar de ce am sugerat o astfel de limită, un astfel de plafon? Ne-a întrebat și uh, domnul Gerbrandi, care a fost motivul pentru care Comisia a venit cu o astfel de propunere. Păi motivul a fost acela de a nu a supraîncărca um, sarcina de la bun început. Motivul era acela de a ne asigura, în primul rând, că vom demara acțiunile într-o manieră uh, științifică um, și solidă și de aceea am, am, ne-am gândit că ar fi mai prudent să propunem un astfel de plapon. Însă, așa cum v-am spus, am ascultat și comentariile dumneavoastră astăzi și comentariile statelor membre și vom colabora cu toate părțile implicate pentru a găsi o soluție acceptabilă pentru toți. De asemenea, aș vrea să mă refer la chestiunea OMG-urilor. Aceasta este una foarte complicată, foarte serioasă, una de interes pentru toți legiuitorii din Europa și, de asemenea, pentru cetățenii europeni. Toată lumea are un punct de vedere când vine vorba de OMG și pentru că problema este gravă, noi considerăm că OMG-urile ar trebui să fie tratate într-o manieră orizontală, iar un astfel de text legislativ cu caracter tehnic nu ar reprezenta cel mai bun uh, loc, cel mai bun cadru unde să începem o dezbatere, o luptă în ceea ce privește OMG-urile. Și, cel puțin din punctul meu de vedere, eu îmi voi sfătui șefii să rămână, să păstreze această propunere conform căreia OMG-urile ar fi de preferat să nu fie acoperite de acest regulament. Acum, în ceea ce privește nevoia de a implica publicul, toate părțile implicate, de a implica cetățenii, aici noi am citat, practic, din Convenția de la Arhus, cu privire la asigurarea unei informări a publicului și de a asigura participarea publicului în luarea de decizii, avem o legislație ad hoc la nivel de Uniune care transpune Convenția de la Arhus în acest sens și considerăm că trebuie să ne asigurăm că, într-adevăr, publicul este implicat așa cum trebuie în Uh, rezolvarea problemei speciilor alogene invazive. Acum, în ceea ce privește derogările, s-au făcut mai multe solicitări de a trata derogarea din mai multe puncte de vedere. Noi am propus uh, luarea în cont a evaluării de risc. Aceasta va sta la baza Uh, propunerilor pentru includerea anumitor specii pe listă. Această evaluare a riscului va trebui, desigur, să țină cont de uh, importanța științifică a pagubelor cauzate, asupra uh, faptului că speciile trebuie să fie alogene Uniunii Europene, nu doar dăunătoare în sine și, de asemenea, de, aceasta trebuie să țină cont și de uh, ca proporționalitatea eradicării unei specii față de interesele comerciale care sunt deja confirmate la nivel de Uniune Europeană. Noi am așteptat foarte mult, am încercat să găsim o formulare cât se poate de potrivită pentru criteriile acestea de evaluare a riscului, pentru că ne-am dat seama că uh, anumite specii sunt de facto invazive și alogene, sunt totuși uh, încadrate în anumite medii închise, sunt uh, restrânse la nivel de anumite state membre și pot avea o valoare economică importantă și tocmai de aceea, evaluarea de risc trebuie să țină cont așa cum trebuie și de importanța economică a acestor specii. Așadar, am vrut să existe un echilibru între aceste elemente. Noi trebuie să ne gândim, pe de-o parte, la protejarea biodiversității și a mediului, asta ca ca prioritate, dar nu putem totuși să ne gândim doar la biodiversitate fără să ne gândim la dezvoltare durabilă în general și așadar să ne uităm și la aspectele economice și uh, legate de crearea de locuri de muncă pe care le poate avea acest uh, subiect. Cât despre uh, speciile Mm, originare dintr-un stat membru sau cele care sunt specifice pentru anumite state membre și caracterul posibil regional al anumitor specii invazive, e bine, Aici am menționat deja că noi considerăm că aceste aspecte ar trebui să țină de subsidiaritate. Sper că nu am uh, vorbit prea mult, domnule președinte. Desigur, vă stăm la dispoziție um, domnule raportor, uh, cel, um, celorlalți membri ai acestei comisii, pentru a discuta mai, de, mai departe chestiunea și așteptăm cu interes continuarea acestui dosar. Mulțumesc! Mulțumesc că e luni, oricum, la începutul săptămânii sunt relaxat, nu, nu puteți vorbi prea mult niciodată. Haideți să dăm cuvântul raportorului în încheiere. Pavel Poca, ai cuvântul. Ei, ei, ei. Mulțumesc. Uh, mai întâi uh, vreau să mulțumesc tuturor pentru susținerea deasăbită pe care ați exprimat-o față de raportul meu. Chiar vă mulțumesc din suflet. Este o mare onoare pentru mine câteva remarci în legătură cu rezervele și îngrijorările care au fost exprimate în legătură cu OMG-urile. Se pare că uh, acest raport uh, atinge niște cori sensibile. E, pentru cine a fost o surpriză, să rămâne surprins. Um, dar este o, uh, o parte importantă și necesară a dezbaterii noastre, referire la OMG-uri. Doamna Zomer este expert în agricultură și mulțumesc pentru ajutorul pe care mi l-a acordat pe această temă. Sunt deschis să discut uh, chestiunea cu dumneavoastră, stimați colegi. În ce privește derogările, derogările care au fost propuse de noi nu au fost propuse pentru a slăbi poziția Comisiei trebuie să înțelegeți că uh, opinia mea în lumina experienței negocierilor purtate timp de 20 de ani cu uh, autorități naționale, uh, experiența aceasta că, că din păcate, unele derogări fac ca să scadă în general compleanța în punerea în aplicare. Dar în cazul acesta, derogările pe care le-am propus nu vin decât să permită statelor membre ca prin negocieri la nivel național să se ajungă la o creștere a compleanței în ce privește punerea în aplicare. Există sprijin, uh, din câte semnale avem noi, și la nivel național pentru punerea în aplicare și cred că vom putea ajunge până la urmă cu un consens uh, util cu statele membre. Și mulțumesc domnului Gembrandi pentru uh, pentru referirea aceea foarte importantă la măsurile de siguranță. Este, un, este o contribuție foarte importantă pe care o voi integra în raportul meu. Iar în ce privește speciile care sunt endemice într-un stat membru și sunt invazive în alt stat membru, putem acum negocia Uh, discuta mai departe chestiunile acestea, dar toate aceste negocieri și dezbateri trebuie să pornească de la uh, uh, modul în care vom trata anumite specii cele mai invazive și cele mai puternice, cele mai dăunătoare. Odată ce vom fi rezolvat acele 4-5 specii care ne preocupă pe noi toți, vom putea să vedem dacă chestiunea aceasta rămâne să fie tratată sub principiul subsidiarității sau dacă rămâne o chestiune europeană. Vă mulțumesc tuturor pentru uh, contribuții și vă invit, vă invit uh, la discuția pe care o vom organiza mâine pe uh, tema acestor specii alogene invazive. Cam atât, domnule președinte, vă mulțumesc. Pavel. Mulțumim și noi, Pavel Poc, pentru eforturile depuse, pentru Eh, determinarea cu care te lupți. Termenul de depunere a amenamentelor 8 eh, ianuarie ora 12. Pe 12 eh, vom avea dezbaterea. 12, 13, 14 februarie dezbatere plus vot în comisie și în plen, votul în Uh, plenară în martie sau aprilie 2014. Și acum trecem la punctul 12 al ordinii noastre de zi. Aici uh, domnul Ziber o uh, înlăcuiește pe doamna Antonescu. Îi ține locul. Vă rog. Stimați coleg, dacă coleg Antonescu nu este aici, eu este nevoie de un ramplasant și eu nu vorbesc așa bine românește, trebuie că utiliz englez și citesc text de Ioana.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 Haideți să continuăm în engleză, totuși îmi va fi mai ușor. Uh, uh, Ioana, nu poate fi prezentă și m-a rugat să o înlăcuiesc și să știți că mi-a scris și fonetic primele cuvinte de introducere. În 2010, Ioana Antonescu a depus o întrebare orală în legătură cu uh, anumite substanțe ilicite. Uh, arătând că consumul acestor substanțe poate afecta sănătatea umană. De aceea, Ioana a, întrebat, a adresat această comisie, a, întrebare comisiei a, a, solicitând măsuri de combatere a, a, acestor substanțe ilicite. A, substanțe a, a, ilicite, a, precursori al unor droguri, sunt acele sub, substanțe care prin consumul lor pot uh, duce la uh, alterarea sistemului nervos și la uh, efecte psihogene. Eh, observatorul European între 1997 și 2012 a raportat 290 de astfel de substanțe cu obligații de notificare. Între 2009 și 2012 eh, numărul acestor substanțe s-a triplat. 80% din aceste substanțe au fost raportate în mai multe state membre numărul substanțelor poate crește la mii, pentru că există foarte multe substanțe noi, foarte multe derivate de substanțe noi, uh, substanțe care încă n-au fost investigate și care se produc la costuri relativ scăzuse. Aceste substanțe pot afecta sănătatea și pot crea chiar, uh, pe lângă boli și accidente, chiar și decesul. Tocmai de aceea este important să uh, se combată uh, comercializarea acestor substanțe fără etichetare corespunzătoare, respectiv combaterea uh, traficului ilicit, comerțului paralel al acestor substanțe. Prin etichetare, pe lângă etichetare, se, propune, se prepunea și un schimb de informații privind diseminarea și distribuția acestor substanțe care pot constitui precursori de droguri, și respectiv retragerea acestor substanțe care sunt cu cel mai mare risc. În 2005 decizia Consiliului 2005 per 387 a răspuns acestei cele, cereri și decizia Consiliului 387 Eh, din 2005 este un instrument util pentru că eh, răspunde la aceste cerințe, însă eh, prevede o procedură mult prea îndelungată și laborată până la formularea unei incriminări penale. Tocmai de aceea se propune retragerea de pe piața consumatorilor direcția a acelor substanțe cu cel mai mare risc Uh, odată ce impactul riscului va fi uh, uh, stabilit, va trebui să se treacă și la examinarea substanțelor cu Uh, risc moderat. Uh, aceste substanțe cu risc moderat vor fi controlate, asta înseamnă că diseminarea și distribuția lor va fi controlată și va fi permisă doar către niște utilizatori autorizați prin lege, iar comercializarea lor pentru uh, în scopuri științifice și comerciale va fi de asemenea controlată. Noile substanțe psihoactive cu efecte severe vor fi comercializate tratate cu restricții permanente comerciale și a, utilizarea lor va fi posibilă doar pentru uh, scopuri industriale și științifice declarate și controlate. Aceste substanțe, în plus, vor fi supuse unor prevederi penale uh, comunitare uh, Uh, prin intermediul unei directive care va uh, modifica uh, cadru, directiva cadru cu privire la traficul de droguri. Ion Antonescu a încercat să introducă unele amenamente care vin să modifice competențele Comisiei Envi. De exemplu, propune ca ECA și EFSA Eh, observatorul pentru boli eh, infecțioase să fie implicate în culegerea datelor cu privire la efectele eh, substanțelor psihoactive. De asemenea, a solicitat Comisiei să țină cont de contraindicațiile anumitor substanțe atunci când este vorba de evaluare de risc pentru anumite substanțe cu efect psihogen în ce privește procesul de schimb de, de informații din articolul 5 al propunerii, uh, Doamna Antonescu consideră că informațiile care sunt uh, uh, transmise către unitățile naționale ale observatorului MC de droguri, Europol și alte autorități, ca aceste informații să conțină și să, fi, să cuprindă și informații cu privire la um, anumite efecte ale unor substanțe psihogene considerate noi. Intervențiile de reglementare sunt importante și trebuie completate de alte activități, cum ar fi cercetare, modificare, urmărire, monitorizare. În același timp, este uh, important ca noile uh, substanțe să fie investigate sub raportul posibilelor, uh, uh, posibilelor efecte uh, negative asupra sănătății. În ce privește substanțele cu riscuri eh, scăzute eh, asupra sănătății, aici trebuie să fim foarte atenți în legătură cu eh, definirea acestor riscuri. Cum putem fi noi siguri că anumite sexanțe prezintă riscuri scăzute? Uh, colega consideră că uh, regulamentul trebuie să fie extrem de precis în legătură cu uh, diferitele tipare de comportament de consum, contraindicațiile acelor substanțe și alte aspecte care trebuie reglementate foarte cu mare atenție. În încheiere, colega Antonescu sublinează că consideră că propunerea pentru nou regulament este mult așteptată, că uh, este îngrijorătoare răspunderea, răspândirea acestor substanțe și de aceea regulamentul trebuie adoptat rapid, dar trebuie și completat de eforturi și măsuri luate și asumate de statele medii. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră și celorlalți colegi din comisie, domnului Protasievic de la LIBE, care a fost și el raportor pe o temă conexă. Vă mulțumesc! Und... Se pare că avem și un raportor din umbră eh, care este prezent în sală și acum îi dăm cuvântul să vorbească cât vrea dumnealui. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Το ζήτημα του ελέγχου της παραγωγής, διάθεσης και κατανάλωσης. Domnul Mulțumesc. Este vorba aici de un domeniu care are o serie de dimensiuni diferite și nu este așadar posibil să avem o abordare uniformă pentru toate substanțele. din acest moment, din acest motiv, atunci când ne gândim la uh, diferitele tipuri de substanțe psihoactive, trebuie să ne gândim la realitățile um, existente, cum ar fi cannabisul, care este situația pe piață, care sunt reglementările în domeniu. E bine, numărul de substanțe psihoactive care a fost declarat de către statele membre la Națiunile Unite a crescut uh, semnificativ în ultima perioadă. Este vorba acum de sute de substanțe. Statele membre sunt preocupate de dependența de droguri și de faptul că există sute de noi substanțe active care pun probleme în ceea ce privește capacitatea statelor membre de a ține pasul cu acestea, de a le monitoriza. Unele dintre substanțele identificate și raportate nu mai există în circulație, pe piață. Consumul acestora s-a redus substanțial și atunci e nevoie să existe o recunoaștere, o autorizare și o informare mai bună și mai rapidă în ceea ce privește riscurile pentru sănătate și așa mai departe. Am văzut în ultima vreme că chiar și sistemele cele mai bune de recunoaștere, de autorizare, uh, au probleme, nu pot să țină pasul. Și sunt unele substanțe care nu pot fi uh, acoperite de niciun fel de dispoziție cu care am putea să venim noi. De aceea, va fi foarte greu să stabilim acoperirea normelor și poate că ar trebui să ne gândim mai degrabă la mecanisme care să ne permită să ținem pasul. Eu nu cred că propunerea Comisia a rezolvat problema situațiilor în care o substanță deja interzisă poate să fie um, înlocuită de către alta nouă în ceea ce privește consumul. Când e vorba de utilizatori, trebuie să vedem că există situații diferite. De exemplu, cannabisul are un, o situație specială. Pe când atunci când e vorba de substanțe cu care nu se poate ține pasul, e bine, riscurile în acest caz pot să fie foarte mare și noi trebuie să fim foarte atenți la monitorizarea acestora, la profilul utilizatorilor și cred că ar trebui să acordăm mai multă atenție altor tipuri de uh, monitorizare detectarea rapidă, timpurie al posibilelor riscuri, um, controle la fața locului sunt necesare în acest sens. Și trebuie să ne gândim la abordările legislative existente pentru a maximiza siguranța um, consumatorilor și a publicului în general. În Noua Zeelandă s-a găsit o metodă foarte interesantă, o abordare foarte interesantă a acestei probleme. Poate că am putea să ne uităm și noi mai bine la ce fac ei și ce am putea să învățăm de la experiența Noii Zeelande. Dacă am face un studiu comparativ, poate așa am înțelege mai bine problema și Cred că ar fi util să ne uităm la bunele practici din alte părți ale lumii. Aici mai ales se aplică în, uh, în ceea ce privește subiectul cannabisului. Cred că modul în care a fost tratat acest drog în Noua Zeelandă ar putea să fie util și pentru noi. Decriminalizarea uh, ar putea să fie o soluție în anumite tipuri de utilizatori, dar Cred că în, alt, în cazul altor substanțe uh, e nevoie de noi abordări față de cele care privesc uh, drogurile tradiționale, să le spunem. Dar aici, încă o dată, ar fi interesant să vedem ce au făcut și alții în alte părți. Ar fi interesant să avem și un um, studiu risc-beneficii, cost-beneficii și mai ales să ne gândim la consecințele asupra sănătății publice. Conștientizarea este foarte importantă, campaniile în acest sens sunt foarte importante și aici trebuie să ținem cont și de agențiile Uniunii care um, au competențele bune pentru a se implica. Și apoi să ne uităm și la monitorizarea legislației. Cred că acest lucru ar fi beneficial pentru, um, benefic pentru consumatori și pentru sănătatea publică în general. Mulțumesc și acum pe final Comisia. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dați-mi voie să încep prin a mulțumi raportoare doamna Antonescu pentru un raport, uh, un proiect de raport foarte constructiv privind regulamentul, privind de noile substanțe psihoactive. În primul rând, salutăm faptul că raportoarea are aceleași preocupări cu privire la noile provocări puse de aceste noi substanțe psihoactive. Trebuie să ne gândim aici, având în vedere la răspândirea foarte rapidă și largă a acestor substanțe în Uniunea Europeană, pentru că aceasta este una care trebuie să fie tratată la nivel european, pentru că este o provocare europeană. Acum, să parcurg pe repede um, înainte cifrele menționate. E adevărat că sunt din ce în ce mai multe astfel de substanțe care apar în uh, Europa. 73 au fost notificate de statele membre anul uh, trecut. Cel puțin la fel de multe vor fi notificate și anul acesta și în total avem aproximativ 300 noi substanțe psihoactive care au apărut și unele dintre ele sunt încă în circulație în piața internă. Ceea ce înseamnă că în ziua de astăzi apar din ce în ce mai multe substanțe uh, psihoactive și sunt mai multe decât drogurile ilegale, pentru că sunt doar 234 uh, droguri uh, ilegale care fac uh, obiectul diferitelor convenții. Așadar, iată că e o vorba de o problemă care uh, crește și este europeană pentru că piața internă permite acestor substanțe să circule liber și chiar fac acest lucru. Așa cum a spus și doamna raportor, 84% dintre aceste substanțe sunt prezente în uh, mai mult de un stat membru. În al doilea rând, salutăm faptul că doamna raportor este de aceeași părere cu noi um, că trebuie să consolidăm uh, reacția europeană, soluțiile europene față de provocările puse de aceste noi substanțe psihoactive. Și tocmai acesta este obiectivul regulamentului propus de noi. Vrem să consolidăm răspunsul Comisiei care să vină din schimbul de informații între statele membre prin analiza de risc asupra substanțelor și um, analizând uh, Uh, măsurile um, diverse pe care am putea să le folosim pentru a rezolva această problemă și să vedem care ar fi cele mai bune. Această propunere de regulament își propune să vină cu un răspuns mai inteligent și mai eficient la problema acestor substanțe, um, inițiind uh, acțiuni mai rapide uh, într-o fază mai timpurie a apariției substanțelor și care să permită de asemenea Uh, un răspuns mai diferențiat în funcție de tipul de risc al fiecărei substanțe. Așadar, pe scurt, salutăm faptul că raportul uh, redactat de doamna Antonescu este unul constructiv, se îndreaptă în direcția bună din punctul nostru de, de vedere și caută în modalități foarte utile să rezolve aspectele legate de sănătate publică ale propunerii, păstrând pe de altă parte logica și motivele propunerii prezentate de către Comisia Europeană. Suntem încrezători că doamna raportor și raportorii din umbră și comisia aceasta în general Uh, pot să aibă un rol foarte util în consolidarea acestei uh, propuneri și în sublinierea și mai uh, clară a aspectelor legate de sănătate publică. Nu pot decât să fiu de acord cu antevorbitorii care au spus că legislația este foarte importantă în ceea ce privește tratarea substanțelor psihoactive, dar e nevoie și de măsuri care să completeze legislația. Trebuie să investim așadar uh, în monitorizare, în implementare, în conștientizarea riscurilor um, la care, se, care sunt um, cauzate de aceste substanțe și să vedem de asemenea care ar fi cea mai bună metodă de rezolvare a acestei probleme, încă nouă, dar uh, complicată. Yeah. Da. Mulțumesc, iată că am ajuns uh, la finele dezbaterii pe marginea acestui punct. Și dat fiind faptul că pleacă acum și reprezentantul uh, raportoarei, vă propun să trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Deci am ajuns la finalul dezbaterii. Continuăm așadar cu punctul 13 de pe ordinea de zi. E vorba de raportul colegului Boguslav Sonic. Și domnul Sonic are acum cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de un aviz vis-a-vis -vis de o propunere de directivă care vizează <clears throat> stabilirea dispozițiilor minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri. Iată, deci, titlul oficial al uh, propunerii vis-a-vis -vis de care <clears throat> am redat acest aviz. Combaterea noilor uh, substanțe psihoactive a devenit o mare provocare în ultimii ani în Uniunea Europeană. Noi substanțe psihoactive sunt puse pe piață din ce în ce mai des ca și substanțe legale. Și uh, acestea constituie însă un pericol mare pentru sănătatea uh, populației, în special pentru cea a tinerilor care sunt uh, de fapt, uh, categoria care consumă cel mai des. Și am asistat în ultima vreme la cazuri foarte grave și chiar la decese datorate folosirii acestor noi substanțe psihoactive. Dat fiind riscul că ex- existenței uh, comercializării acestor produse pe piața internă, se impune un nou cadru legislativ pentru că piața este una foarte flexibilă, de îndată ce se interzice o substanță, se uh, vine cu o altă formulă chimică pentru o altă substanță. Și de aceea cred că propunerea care vizează modificarea directivei cadru este una binevenită. Aceasta prevede o extindere a cadrului legislativ și introduce și noi uh, elemente constitutive. Pentru aceste substanțe care uh, prezintă un pericol pentru sănătate, dar și uh, siguranță. Așadar, definiția termenului de drog uh, se extinde și eu uh, consider că această definiție a drogurilor ar trebui să includă și amestecurile de substanțe în diferite combinații, pentru că atunci sigur că efectul unor astfel de substanțe poate fi modificat. Ele pot uh, intra în combinație și să rezulte alte efecte și de asemenea să pericliteze sănătatea. Per ansamblu, pot spune că propunerea de extindere a acestui cadru legislativ, a acestei um, decizii, um, cadru care vizează elementele constitutive ale infracțiunilor, trebuie susținută pentru că aceste substanțe psihoactive periclitează viața și trebuie să figureze ca atare și în dreptul penal. Până pe 7 ianuarie, ora 17, puteți prezenta amendamente. Mulțumesc, spune președintele domnul. Domnul Conzugelos. Mulțumesc, domnule președinte. Iată un, rap- un aviz care vine în continuare a raportului precedent. Este este vorba și de faptul că războiul împotriva drogurilor în ultimii 50 de ani a eșuat, pentru că uh, am asistat la o creștere a numărului de droguri, dar și a consumului și iată și o creștere a numărului de substanțe, lucru care rezultă și din studiul uh, dat în lucru în 2009 de Comisia Europeană. Există din ce în ce mai multe substanțe sintetice noi, dar și de proveniență uh, vegetală, care nu sunt incluse pe lista celor uh, ilicite. Aceste noi substanțe psihoactive au dus la, o, la daune majore care sunt reflectate și din uh, ultimele studii internaționale. În același timp, din acest aceste studii rezultă și faptul că combaterea drogurilor ilicite, respectiv um, pedepsirea consumatorilor, duce la, um, până la urmă, la creșterea consumului și chiar și la un număr mai mare de decese. Prin urmare, legea e foarte greu de aplicat. Consumatorii problemă, numărul acestora crește în permanență și de asemenea și producția acestor substanțe, dar în aceeași măsură și profitorile uh, organizațiilor uh, mafiote. Conform unui studiu ONU, numărul de dependenți, în special în ceea ce privește uh, dependenții multipli, este în creștere, la fel și ratele de HIV. Peste 300 de milioane de consumatori au fost uh, uh, depistați uh, în 2009, deci este o creștere de 13% față de 2008. Însă nu putem pleca de la premisa că toți acești oameni sunt infractori. Avem nevoie de un sistem de control care să se bazeze mai puțin pe control așa cum este în momentul de față, pentru că avem 80% pol- controle poliționești și doar 20% sunt trimiși la tratament. Avem nevoie însă de mai multe mijloace pentru tratamente. Dacă ne gândim și că se consumă peste 400 de miliarde de euro pe an. În Grecia asistăm la o creștere dramatică a numărului de cazuri de transmisie HIV este o tendință care uh, continuă în contextul creșterii șomajului și a sărăciei și uh, de pildă șișa este un astfel de exemplu de substanță psihoactivă care este consumată din ce în ce mai mult. Prin urmare, trebuie pus accentul pe terapie, dar există numeroase substanțe care nu se supun niciunui control. Dacă uh, plecăm de la 25% din europeni, adică circa 85 de milioane de europeni consumă substanțe ilegale, trebuie să căutăm mijloace eficiente, dar și juste pentru a micșora dependența lor de aceste substanțe. La 50 de ani după ce a demarat această luptă în Statele Unite împotriva uh, uh, drogurilor, trebuie să tragem și învățămintele necesare. Controlul și interdicția nu duc la dispari- dispariția fenomenului. Mai mult, nu se întâmplă decât o îmbogățire a mafiei și uh, o prelicritare a sănătății publice. Există din ce în ce mai mulți dependenți de substanțe psihoactive noi. Aici uh, interdicția nu ajută pentru că nu ar duce decât la o creștere a infracționalității. De aceea, um, Parlamentul European în 2004 a adoptat raportul Catania, unde era vorba de o politică europeană comună și acum trebuie într-adevăr să punem în aplicare cu seriozitate aceste recomandări. La nivel mondial, comerțul cu droguri este un mare pericol. Studiile arată că nu e posibil să uh, reduci comerțul prin interdicție. Din potrivă, pagubele sunt din ce în ce mai mari, așa cum rezultă din diferitele date științifice publicate la nivel național și internațional. În Statele Unite, S-a constatat uh, și o, un flux uh, major uh, din alte țări, din țările de producție, în special în ceea ce privește cannabisul, iar Statele Unite devin obiectivul acestor fluxuri. Și în Europa, multe, din ce ce mai multe țări devin țări de tranzit, dar și de destinație. În Olanda, în um, Suedia îmi cer scuze, în Elveția există și metode alternative de control. Eu cred că trebuie să trecem de la politica represiunii la un alt tip de politică, să găsim reguli alternative pentru a uh, întâmpina, a preîntâmpina aceste pagube și să nu mai um, pedepsim numai consumatorii și să punem accentul pe prevenție. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Liotard. Mulțumesc. Deocamdată mai analizăm această propunere. În mod normal suntem împotriva sancțiunilor prin intermediul Uniunii Europene, dar încă o dată mai trebuie să citesc această propunere. Doamna Taylor. Taylor. Vorbesc în numele colegei mele, Antonia Pavlova, care, din păcate, nu a putut fi prezentă astăzi. Raportoarea din umbră aș dori să mulțumesc raportului pentru acest proiect de aviz și consideră că ar trebui ca prin munca noastră comună să aducem o propunere îmbunătățită în domeniul combaterii drogurilor care aduce la protecția sănătății publice. Doamna Pavlova salută această propunere de modificare a directivei cadru Dânsa consideră că amendarea cadrului legislativ ar fi un răspuns la niște provocări esențiale, uh, ca de pildă revizuirea definiției cu privire la droguri pentru a putea aplica uh, sancțiuni penale și a minimiza impactul asupra sănătății publice. Crimă organizată face profituri extraordinare din comerțul de draguri. Există estimări cum că cifra de afaceri este de circa 70 de miliarde pe an în Uniunea Europeană și UE, um, sigur, uh, ia măsuri pentru a uh, îngrădi acest lucru. Însă, iată faptul că crima organizată face astfel de profituri um, impune luarea unor de măsuri. Trebuie la nivel legislativ să fie făcut acest lucru, dar trebuie ca aceste măsuri să aibă și un fundament științific. Doamna Pavlova um, așteaptă cu interes continuarea um, colaborării cu ceilalți raportori din umbră și cu raportorul, bineînțeles, pentru a preîntâmpina acest flagel al sănătății publice. Mulțumesc. Acum, pe final, Comisia, dacă doriți. Scurt. Thanks, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Aș începe prin a mulțumi uh, doamnei Sonic, raportoarei noastre, pentru un proiect de raport foarte constructiv cu privire la directa, directiva de modificare a cadrului de reglementare privind substanțele psihoactive. Uh, Scopul acestei propuneri este să permită uh, abordarea uh, celor mai noi și periculoase substanțe psihoactive uh, prin prisma dreptului penal, incriminând utilizarea și distribuția acestea. Deci este important ca aceste substanțe psihoactive să poată fi abordate în aceeași termen de drept penal ca și drogurile ilicite. Este important ca aceste noi uh, substanțe psihoactive să fie abordate prin dreptul penal și noi, Comisia, considerăm că propunerile care au fost uh, făcute de domnul Sonic în legătură cu clarificarea unor prevederi uh, în directiva propusă, de exemplu Uh, definirea mai exactă a acestor substanțe bioactive, deci că propunerile făcute sunt foarte constructive. Vom continua să cooperăm cu comisia dumneavoastră pentru a face din acest text uh, al propunere un text uh, și mai bun. Mulțumesc! Mulțumim, spune președintele, dorește raportorul să mai adauge ceva? Și comisia... Domnule președinte, adaug doar mulțumiri mulțumiri la adresa comisiei și mulțumesc și colegilor și colegilor mei care au luat cuvântul. Incriminarea penală a substanțelor um, uh, este importantă, dar trebuie să-i răspund uh, negativ uh, colegului din Grecia. Acum câțiva ani am avut o mare problemă cu aceste substanțe psihoactive care au fost consumate în speță de către cei tineri. Și tocmai de aceea ne-am decis să uh, accelerăm lucrările la acest dosar. Tocmai uh, uh, polidependența ne creează mari probleme și de aceea vrem să uh, stabilim și consumul combinat al acestor substanțe. Mulțumesc. Președintele, termenul pentru depunerea amendamentelor este 7 ianuarie 17. În Comisia MV uh, votul va avea loc pe 31 uh, ianuarie. Și acum trecem la punctul numărul 14, un schimb de experiență privind clonarea animalelor ca urmare a întrebării orale și rezoluției care este propusă spre adoptare. Dagmar Ruth Beirend are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu m-am exprimat întotdeauna împotriva clonării și, dacă îmi permiteți, la uh, 5 și jumătate voi trece uh, repede în comisia uh, jurii, pentru că, dacă nu, ar trebui să mă chiar clonez. Acolo chiar am uh, ceva important de spus. Um, um, doamna Lepaj este în spatele meu și colegii de la Ver sunt și ei prezenți. Uh, cunoașteți cu toții problema. Uh, știm ce uh, știm cu toții care a fost eșecul dezbaterilor privind noile alimente, novel foods, pentru că Comisia, cu toate că a promis, nu a reușit să uh, Uh, vină în uh, fața noastră cu o propunere legislativă corespunzătoare. Noi așteptăm și astăzi această propunere legislativă. Iar în ce privește etichetarea produselor din uh, carne de vită, am solicitat, am solicitat și în această privință o propunere legislativă. Tocmai de aceea întrebarea pe, orală pentru, pentru comisie a trebuit formulată. Ea conține foarte multe elemente din scandalul etichetării cărnii de vită. Negocierile pe această temă au, au eșuat acum mai bine de un an, sau aproape acum un an și jumătate. Ministerul uh, Industriei Alimentare din Statele Unite a publicat Eh, chiar pe propriile sale eh, pagini eh, niște comunicate cu priv- foarte răspicate cu privire la clonare și aplicațiile în industria alimentară, dar din partea Comisiei Europene n-am văzut niciodată astfel de uh, poziție adoptate. Deci ne, intereseam, ne, ce, ne interesează dacă Comisia are vreo poziție, dacă a efectuat studii de impact, dacă da, de ce nu le-a publicat, și care este poziția Comisiei cu privire la uh, obligația de etichetare a de cuprindere în echitare, etichetare a animalelor care sunt uh, descendente din animalele clonate. Pentru că am aș putea că închipui că Comisia are o altă poziție decât reprezentanții consumatorilor. Deci vrem să știm dacă Comisia își asumă vreun angajament în acest sens în legătură cu acordul de liber schimb cu Statele Unite, care este tocmai în curs de negociere. Am auzit, pe de altă parte, că săptămâna viitoare, dacă nu chiar săptămâna aceasta, Comisia dorește să ne prezinte ceva în acest sens. Nu știu dacă domnul Pule mai este aici, uh, poate ne spune dumnealui ceva noutate. indiferent de dacă această publicație va avea, publicare va avea loc sau nu, aș întreba Comisia, n-ar fi fost vreo, vreo, uh, cumva un act de banală curtoazie ca Comisia să ne informeze în prealabil? Eu cred că nu se va adopta la nivelul Comisiei nimic în legătură cu acest lucru înainte de sărbători. Pentru că pentru că nu e cazul și ar fi, ne-ar fi informat. Dar dacă totuși ar urma să ne propună ceva, sunt și eu pregătită cu o propunere aici. O am aici la mine în mână. Da. E, odată Comisia propune o directivă cu privire la clonarea unor animale și odată și o altă propunere directivă cu privire la punerea în Uh, pe piață a, a produselor din astfel de animale. Uh, în articolul 3 al primei propuneri se spune că se interzice clonarea, atât clonarea cât și punerea pe piață a clonelor și a embrionilor de animate, animale clonate. Nu se vorbește nimic de generațiile uh, succesive. Deci chiar nimic în a doua propunere, unde se vorbește de punerea pe piață din, a alimentelor realizate din animale clonate sau succesoarele acestea, în această propunere pe care încă nu ne-a comunicat-o Comisia, citez în engleză, that food from animal clones is not placed on the market, full stop. Member states shall ensure that food of animal origin imported from third countries –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 care dorește să cloneze în Statele Unite, în China, oriunde, poate să cloneze carnea aia și poate să o ă, exporte către Uniunea Europeană. Și în al doilea rând, Uniunea Europeană nici nu trebuie să eticheteze acest lucru. Și îmi pare foarte rău, Eric, mi-ar, mi-ar fi plăcut să ne împăcăm măcar de sărbători. Deci dacă ceea ce am eu în mână chiar corespunde unui document care o să fie publicat de comisie, este un mare scandal. Dacă vreți să faceți un cadou americanilor de Crăciun, faceți-o mai inteligent, pentru că asta o să vă fie aruncat în față. Deci voi, voi sperați și cu sperați cu, în mod întemeiatat că Parlamentul nu va reuși să uh, uh, termine acest dosar în cât timp mi-a rămas în acest mandat și sperați că noul Parlament va fi derutat la început de mandat și că va trece uh, și va adopta în mare viteză acest dosar, dar să știți că eu mă îndoiesc de asta. Noi am spus-o în repetate rânduri că nu vrem clonarea animalelor și nu vrem în niciun caz ca aceste animale să fie puse pe piața produselor alimentare. Dar se pare că mesajul acesta n-a ajuns la comisie. Nu știu ce să mai fac. Domnule președinte, poate mă, mă sfătuiesc colegii. N-am decât o, un mesaj foarte, foarte clar. În deci să știți că va ieși foarte urât dacă Colegiul Comisarilor va adopta aceste două propuneri. Mulțumim, uh, doamnă reportor. Din partea coordonatorilor pot să vă spun că uh, am decis să uh, redactăm o scrisoare, ceea ce am și făcut. Și am solicitat în această scrisoare ca Comisia să nu adepte o poziție mai slabă decât cea uh, convenită în acea noapte a coțitelor lungi în uh, urma trialogului uh, asidu. Pentru că dacă o va face, înseamnă că acest gest va fi echivalat cu o declarație de război la adresa Parlamentului European. Continuăm dezbaterea cu doamna Corin Lepaj, după care urmează Bart Stas, Katika Liotar, domnul Stevenson și Peter Lizen în încheiere. Domnule președinte, nu o să fiți surprinși de faptul că sunt și eu la fel de indignată ca și doamna Roth Berend. Cele două documente care mi-au fost distribuite acum 10 minute sunt pur și simplu inacceptabile, inadmisibile, intolerabile și am aici o serie de adjective pe care aș putea să le folosesc. Parlamentul European a votat foarte clar acum câțiva ani că faptul că nu vroia clone, vrea clonare. Am spus acest lucru clar. Am avut dezbateri în care am dat dovadă de bunăvoință la maxim. Ați reamintit acest lucru, domnule președinte Adinaur, ca să găsim o măsură cât de cât de mijloc. Textul care ne-a fost distribuit în această după amiază nu prevede niciun fel informarea consumatorului. Întrebarea mea, domnule președinte, este una foarte simplă. Comisia a hotărât să scufunde definitiv uh, producția de animale în Europa, astfel încât uh, și să sfideze pe deplin consumatorul după toate crizele pe care le-am avut, astfel încât să permită cărnii americane, braziliene și argentiniene să uh, înlocuiască carnea europeană sau vorbește serios comisia aici? Pentru că dacă da, pur și simplu nu poate să vină cu un astfel de text care este inacceptabil pentru cetățenii noștri. Deja, mare majoritatea cetățenilor noștri nu vrea să mănânce uh, carne care provine de la animale care au fost clonate, de la uh, pui acestor animale. Deci cetățenii nu vor și prin această propunere nici măcar nu ne permite cetățenilor să știe prin etichetarea potrivită ceea ce consumă păi ce o să facă? Nu o să mai consume deloc și o să avem din nou o criză a creșterii animalelor în Europa care um, va semăna și va fi mult mai mare cu cele trecute din uh, cele din trecut. Sunt foarte surprinsă că mă, de astfel de abordare din partea Comisiei. Mulțumesc, Corin Lepaș. Bartstas nu e de față, atunci doamna Liotard. Oh. Oh. Mulțumesc. Cine vorbește? Eu. Ok. Eu sunt uh, raportoare pentru produsele alimentare, așa că vă dați seama că eu să urmăresc când aproape acest dosar în ceea ce privește clonarea animalelor. Și mă voi întoarce acum la uh, trialogul nereușit din martie 2011 în ceea ce privește clonarea animalelor. nu sunt singura care are o poziție foarte fermă în acest sens. Parlamentul, așa cum s-a spus, a adoptat o propunere care mergea în sensul interzicerii clonării. Nici nu o să mai menționez aici problemele uh, legate de etică, de deontologie. La ultimul uh, trialog s-a propus o soluție de către Parlament, Consiliul a respins-o. Era vorba de o interzicere a descendenților um, animalelor clonate și etichetarea pentru acest lucru. De fapt, se dorea interzicerea acestor comercializării acestor animale, cărnii acestor animale această solicitare de interzicere trebuie să rămână în picioare. Considerăm că această propunere nu are absolut niciun fel de impact pozitiv asupra bunăstării animalelor și asupra protecției consumatorilor și suntem complet uimiți de naivitatea, ca să nu spun prostia, Uh, comisiei care a venit aici cu o propunere care este mai proastă decât cea făcută anterior și care a suscitat atâtea critici la nivel uh, european. Aceste documente um, sper că vor fi negate de către Comisie. Sper că Comisia ne va spune că, de fapt, nu a venit ea cu astfel de propuneri. Cât despre Parlamentul European, e bine, propunerea noastră rămâne aceeași. Vrem să eliminăm orice tip de clonare și de comercializare a produselor din animale eh, clonate sau o foarte bună etichetare. Acestea sunt cele două probleme reale ale acestui dosar. Sper că nu aceasta este propunerea definitivă a Comisiei. Această propunere probabil că are o miză și în uh, acordul de liber în schimb cu Statele Unite. Nu există uh, produse um, din descendențe ai uh, animalelor clonate. Nu se vorbește deloc despre descendenții animalelor clonate aici. Clonele în sine nu pot să fie vândute, sunt prea scumpe, știe și comisia acest lucru, toată lumea știe. Mă tem de ce se va întâmpla cu legislația europeană și calitatea acesteia dacă comisia nu înțelege toate aceste aspecte. Dacă nu facem nimic în ceea ce privește produsele uh, din animale descendente ale animalelor clonate, atunci uh, ne îndreptăm în direcția greșită. Reamintesc colegilor mei că trebuie să fim foarte prudenți, foarte vigilenți, pentru că Comisia Europeană încearcă să utilizeze ca temei juridic articolul 354 și nu articolul care ne-ar permite să aducem modificări, așa că Parlamentul mm, se vede astăzi nevoie să spună doar da sau nu. Dacă Comisia Europeană ne propune, ne, ne vine cu această propunere, eu cred că aduce, o, aduce atingere bunăstării animalelor, bunăstării consumatorilor, dar și viitorului uh, sănătății uh, publice în Europa. Domnul Stevenson. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi aduc aminte bine cum am stat uh, noaptea la trialogul cu privire la alimentele noi, novel foods, și cum încercam atunci, pentru că a fost unul din primele trialoguri după tratatul de la Lisabona și cum încercam noi acolo să ne arătăm uh, puterea. Din păcate, lucrurile n-au funcționat, nu s-a ajuns la niciun acord și nu mi-aș dori ca această situație să apară din nou. Am mare respect față de ce a spus Catica și Dagmar înainte dar cred că motivul pentru care au eșuat atunci discuțiile a ținut de natura impractică a propunerii noastre. Atunci vorbeam de o nouă generație, dar și toate generațiile succesive ale uh, clonelor, ceea ce este foarte greu din punct de vedere practic. Am o scrisoare din partea Federației Veterinarilor din Europa unde se spune clar că nu există probe cum că sănătatea ar fi afectată. De asemenea, am o scrisoare și din partea Asociației Veterinare din Marea Britanie unde se spune că uh, produse din clone și descendenților nu pun sub pericol sănătatea. Sigur, și eu sunt în favoarea introducerii trasabilității și să interzicem uh, intrarea în lanțul alimentar a clonelor de primă generație. Dar a spune um, <clears throat> că datorită faptului că în America nu există trasabilitate și nu vor avea niciodată pentru oamenilor de știință, spun că nu există niciun risc. Dacă noi interzicem acest lucru, atunci uh, vom ajunge la un război comercial care uh, va face ca toate celelalte precedente să arate minuscule față de acestea. Atunci americanii vor veni și vor uh, ținti o serie întreagă de produse europene și vor interzice exporturilor către America. Nu vreau să văd izbucnind un alt război comercial cu America. Uh, dar insist ca tot ceea ce facem să se bazeze pe date științifice clare. Deci dacă spunem că există un pericol pentru consumatorii din Europa datorat uh, acestor alimente din produse clonate, avem nevoie de dovezi științifice. Și dacă Federația um, Veterinar din Europa și Asociația similară din Marea Britanie spun că nu există acest pericol, atunci vreau să știu de unde vin aceste dovești științifice. Haideți să le vedem. Eu înțeleg că coordonatorii au ajuns la un consens și văd care sunt și criticile comisiei, dar comisia trebuie să lucreze și ea pe baza unor valori științifice și dacă nu avem așa ceva și dacă nu avem uh, alte soluții practice pentru a se ajunge la o interdicție uh, în opinia mea, necesară doar pentru produsele din primă generație din animate clonate, atunci, dacă, deci dacă nu vom face acest lucru, vor eșua toate uh, încercările noastre. Mulțumesc, Peter Lise. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Mai întâi aș dori să o scuz pe doamna Ciuler, care nu poate participa din cauza unui deces în familie. În uh, numele doamnei Zomăr, dar și în nume propriu, aș dori și eu să spun ceva pentru Din informațiile mele, această propunere va veni acum miercurea viitoare, dar sperăm că această propunere nu va fi la fel de proastă aș, cum s-a prezentat. Din informațiile pe care le de care dispun, domnul comisar Borg a încercat să facă tot posibilul pentru ca această propunere să fie una care să pară bună de discutat și în Parlament, deci să fie un bun punct de plecare. Din păcate însă nu a beneficiat la nivelul Comisiei de suficientă susținere și de aceea l-aș ruga pe domnul Cudle ca dacă criticile care au fost exprimate se adresează și dânsului, să țină cont de ele și să nu vină cu uh, o propunere care să fie mai slabă decât propunerea de acum trei ani, care nu a beneficiat de susținere. Știu însă că există servicii de la nivelul Comisiei care au lucrat masiv împotriva poziției Parlamentului și acestea trebuie să știe că Parlamentul ține minte astfel de lucruri. Da, vine acest acord de liber schimb cu Statele Unite, dar dacă cu această justificare ni se pune pe masă o astfel de găinărie, atunci să nu vă mirați că cetățenii din Europa vor face campanie împotrivă dacă e vorba de protecție împotriva cărnii clonate, atunci știu cum reacționează populația. La nivelul populației, la nivelul strădii, nu se discută atât de diferențiat ca la noi. Aici, acolo se spune pur și simplu că acordul atunci să nu existe. Noi trebuie să discutăm și să dăm dovadă în aceste discuții de mai multă apropiere față de cetățean. Dacă Comisia vine însă și ne propune acest lucru doar uh, um, pretextul că e nevoie de acorduri liber schimb, știu exact ce se va întâmpla în campania electorală. Vis-a-vis -vis de cele spuse de domnul Stuart Stevenson, da, e adevărat că nu există dovești științifice care să arate că carnea care provine de la animalele clonate sau de la prima generație de descendenți poate să pericleteze sănătatea, dar se, e la fel de adevărat că trebuie realizate și studii ulterioare. Trebuie să ținem cont de acest lucru. Este o temă, iarăși, care dă naștere la foarte multe emoții. Eu aș putea spune că probabil nu e periculoasă și probabil că nu e nevoie, să, nu e niciun motiv de panică. Însă mai există și criteriul protecției animalelor. Pentru că protecția animalelor figurează în tratatele europene și nu știu cum am putea ignora acest lucru. Nu putem să-l ignorăm. Și dacă suntem de acord că cel puțin pentru prima generație de urmași avem nevoie de reglementare, atunci trebuie să avem o poziție puternică acum. S-ar putea ca în um, procedura de mediere pe care o solicitase Parlamentul anterior să fi fost o poziție prea puternică, dar acum în reuniunea coordonatorilor am ajuns la o poziție mult mai uh, reținută și am găsit și formulări diplomatice. Eu cred că pentru prima generație de urmași avem nevoie de o reglementare și sper că nu e adevărat ce uh, spunea Catica Liotard, cum că nu putem veni cu amendamente, pentru că atunci, într-adevăr, avem o problemă și atunci nu pot să recomand uh, grupului meu, ca în cazul raportului OCONI sau a celorlalte conexe cu această propunere, să existe susținere. Eu cred că trebuie rediscutate dacă vor ca fiecare problemă legislativă să ieșuie din această cauză. Și o propunere care sper să ne ajute. În noaptea respectivă, când ne-am întâlnit, din păcate nu am avut nici susținerea guvernului german. Am avut o serie întreagă de telefoane cu ministra um, responsabilă de protecția consumatorului și dânsa mi-a spus, da, vă înțeleg, dar avem o coaliție și cu liberalii, unde ministrul economiei este liberal și nu s-a putut ajunge la acest acord. Și de aceea este important ca acum să spunem clar că Germania este pentru o interzicere a clonării și pentru o etichetare a primei generații de descendenți. N-a avut niciun ecou la comisie, dar sper că în cursul procedurii va avea importanță și sper că aceste propuneri se vor discuta în um, codecizie, pentru că altfel uh, vom ajunge la probleme mai mari. Și, cum vă spunem, dacă ne dorim acest acord de liber schimb cu americanii, atunci trebuie să luăm în serios grijile cetățenilor, pentru că dacă uh, distrugem această încredere a cetățenilor, uh, nu mai rămâne nimic mai avem un singur uh, vorbitor uh, pe listă. Eu uh, trebuie să plec pentru că trebuie să merg o negociere în tripartită în ceea ce privește tutunul. Însă mai adaug ceva. Nu este singurul acord care eșuează datorită Parlamentului European și dacă vom fi tratați în continuare așa, atunci vor eșua și altele pentru că astfel de propuneri, de acea manieră, constituie un afront uh, față de Parlament și uh, dacă lucrurile sunt așa cum uh, s-a spus, atunci următoarele luni vor fi foarte distractive. Sper că acum uh, nu se va da o lovitură consumatorilor dacă lucrurile uh, vor uh, fi așa cum au afirmat unii din colegi și sper că acceptanța unei teme în Europa nu depinde de astfel de propuneri. Noi suntem cei care avem legătura cu consumatorii, cu cetățenii, care ne arată cu degetul uh, și când e vorba de alte propuneri și care o face cu atât mai mult în cazul unei astfel de propuneri. pentru că până la urmă atâta vreau să spun pe un ton încă destul de liniștit, dar dacă așa ar fi lucrurile, vă asigur și vă promit că ar exista probleme în mult mai multe proceduri legislative și acum îl las pe colegul meu să îmi țină locul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Tema este cât se poate de importantă pentru că um, animalele clonate vizează toți consumatorii în același timp, uh, vizează sănătatea tuturor cetățenilor. Sigur că vrem să avem relații comerciale bune, dar relațiile comerciale ele nu sunt totul și ele totuși trebuie să se desfășoare într-un cadru de reglementare care protejează consumatorii și sănătatea lor. Deci, nu avem voie să uh, pierdem din vedere drepturile consumatorilor atunci când vorbim despre relațiile economice și comerciale cu Statele Unite și cu alte state. Trebuie să respectăm uh, standardele pe care le uh, aplicăm și în alte sectoare cu privire la protecția consumatorilor. Dacă este adevărat ceea ce au spus colegii mei antevorbitori, atunci trebuie să solicităm comisiei să, se, uh, să adopte o poziție prin care să nu pericliteze Uh, consumatorii și sănătatea lor. Deci principiul care guvernator trebuie să fie cel al precauției. Nu știm deocamdată care sunt efectele, care este posibil un impact al acestor uh, uh, produse. Dar asta nu înseamnă că noi trebuie să dovedim că aceste produse sunt periculoase. Nu, mai degrabă trebuie să fim siguri că nu există efecte negative uh, de pe urma animalelor clonate sau descendenților acestora. Deci este o situație foarte clară și trebuie să vorbim în ultimul rând și despre protecția animalelor și drepturile animalelor. Parlamentul European trebuie să insiste asupra poziției deja adoptate, interzicerea clone, clonării și a utilizării produselor rezultate de pe urma clonării este o chestiune care ține de durabilitatea eh, industriei noastre agroalimentare. Și, există, eh, și nu există niciun fel de justificare că deocamdată eh, nu există implementată trasabilitatea în Statele Unite. Nu ai niciun temei. Deci, uh, faptul că alții nu fac distinție între animale clonate și neclonate, asta pentru noi nu este un etalon. Nu trebuie să ne orientăm în această privință după Statele Unite. Nici uh, alegătorii noștri nu trebuie să aibă impresia că uh, în Europa foarte multe lucruri se întâmplă în baza unor principii care ignoră protecția consumatorilor. Mulțumesc! președintele. Deocamdată această dezbatere, președintele se întrerupe. A, să dăm cuvântul comisiei după toate aceste critici. Era să uit, să vă dau cuvântul. Vă rog, aveți cuvântul. Merci, Monsieur le Président, de nous donner la parole. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat uh, ocazia să vorbesc în aceste dezbatere dificile. Am ascultat cu atenție toate criticile severe pe care le-ați făcut vis-a-vis -vis de, propune, de propunerea comisiei și cred că domnul Lize a făcut un rezumat bun al uh, contextului emoțional, să spunem, în care va decide comisia. Știți că a avut loc o dezbatere de primă orientare în Colegiul uh, Comisarilor la 27 noiembrie și uh, acesta este cel care va hotărâ propunerile care vor veni pe masă în fața um, Consiliului uh, și um, Parlamentului peste două zile, miercuri 18 decembrie. Nu știu ce documente ați primit dumneavoastră, probabil că sunt unele cumva scurse de, de pe undeva, pentru că acestea sunt încă confidențiale la nivel de comisie, însă dezbaterea nu s-a încheiat încă. Astăzi au mai fost dezbateri în cadrul comisiei, Comisarii vor hotărâ pe 18, dar probabil că dumneavoastră aveți deja documentele deja propuse. E foarte greu să anticipez, să știu care va fi uh, decizia colegiului de miercuri, dar uh, nu cred de până acum au arătat că au existat o serie de forțe centrifuge în cadrul comisiei, asta din motive diferite pe care probabil vi le închipuiți. Știți că dezbaterile interne ale colegiului sunt uh, confidențiale și nu o să le divulg eu aici. Acum să revin asupra angajamentului domnului Borg în cadrul audierilor pe care le-a avut în fața Parlamentului, um, în fața comisiei dumneavoastră mai ales, unde a promis la vremea respectivă că va veni cu propuneri în ceea ce privește alimentele noi și clonarea, asta undeva la mijlocul anului 2013. Am întârziat iată cu șase luni pentru că aceste propuneri nu vor veni decât uh, miercuri, dacă acest lucru este hotărât de către colegiul, desigur. sigur. Dar aceste șase luni, această întârziere, nu este cauzată de faptul că n-a lucrat comisia, ci pentru că uh, s-au avut locuri dezbateri intense la nivelul serviciilor comisiei. A fost vorba de o dezbatere foarte dificilă. Nu o să vă povestesc eu aici uh, toate detaliile, dar uh, cred că analiza domnului Liza a fost una corectă în acest sens au existat foarte multe divergențe în interiorul serviciilor um, Comisiei. În rezoluția dumneavoastră vorbiți despre evaluarea de impact. E bine, acest impact assessment a fost făcut și va fi publicat odată cu propunerile de texte. Le veți privi um, peste zile, după miercuri. Însă veți vedea acolo că și, acesta, această, și această evaluare a impactului a fost um, are un caracter limitat, pentru că impactul um, economic al practicilor legate de clonare în statele din America de Nord sau de Sud a fost greu de făcut, greu de evaluat, pentru că e vorba de niște acțiuni private care nu fac obiectul uh, controlelor naționale în aceste state din America de Nord sau de Sud. Uh, deci e vorba de niște companii private care nu vor să furnizeze informații economice cu privire la numărul de clone, uh, numărul de semințe um, um, sau de material de însămânțare produs de taur și așa mai departe. Concilierea din martie 2011 a eșuat, într-adevăr, și noi considerăm că nu e din cauza Comisiei, ci din cauza divergențelor de păreri existente între Parlament și Consiliu. Au fost propuneri foarte ambițioase din partea Parlamentului, propuneri mult mai uh, Um, restrânse, um, din, mai prudente din partea um, Consiliului și tocmai din cauza acestor poziții divergente a eșuat concilierea din martie 2011. Comisia a fost destul de deschisă astfel încât să avem o propunere care să fie intermediară, să spunem, uh, cât de cât moderată, însă și aici uh, președintele Grote uh, tocmai a scris din nou comisarului nostru și puteți să-i transmiteți că um, domnul comisar Borgi vrea să-i răspundă începând de miercuri, adică din momentul în care va hotărâ colegiul. N-a vrut să vină înaintea hotărârii colegiului, pentru că ar fi fost un pic ridicol să răspunzi uh, domnului președinte Grote până când nu, înainte de a decide în colegiul comisarilor. De aceea domnul Grote n-a primit, primit încă răspuns. Însă, uh, comisarul se angajează să-i răspundă imediat uh, ce uh, se va face publică hotărârea com Colegiului Comisarilor. Înțelegem toate atacurile acestea împotriva Comisiei în ceea ce privește discuțiile cu americanii pentru încheierea unui acord de liber schimb, Desigur, fiecare dintre noi poate să aibă propria sa opinie asupra acestui subiect, însă asupra acestui subiect uh, Comisia nu și-a exprimat o poziție, deși știți că a exprimat poziții foarte ferme în ceea ce privește OMG-urile și hormoni. Președintele Barroso a spus că acest lucru nu va fi, va face parte din discuțiile cu, privind acordul liber schimb cu statele unite. Nu vom vorbi despre OMG-uri și despre uh, hormoni, uh, clonarea încă a, mai făcea um, parte din dezbatere, dar acest lucru nu făcea uh, la vremea respectivă parte din discuțiile cu americani, dar bine, nu e mister pentru nimeni că americanii au făcut presiuni foarte puternice asupra tuturor statelor membre, asupra dumneavoastră, cu siguranță, asupra comisiei, astfel încât să evite propuneri legate de etichetarea cărnii, care ar veni de la descendenți de primă generație din animale clonate. Vă reamintesc aici că propunerile care urmează să fie făcute vor fi bazate pe știință, pe dovezi științifice și bazate pe bunăstarea animalelor. Este foarte clar faptul că activitatea de clonare duce la o rată de mortalitate mai uh, crescută, la tot felul de avorturi, la probleme de producție și se pune problema bunăstării uh, animalelor, fie că e vorba de mm, mamele um, respective, fie mamele purtătoare, fie de descendenții uh, respectivi. Ei bine, aceste lucruri sunt luate în considerare în uh, formularea propunerilor care vor veni. Acest lucru nu se aplică și pentru animalele de primă generație. Este vorba de um, o înseminare uh, artificială, nu, nu se pune așadar problema uh, bunăstării animalelor pentru um, descendenții de primă generație. Aș încheia acum menționând ceea ce a spus dumneavoastră, și anume faptul că această discuție va fi foarte greu, foarte greu de continuat. Comisia a vrut să se țină de promisiune, de promisiunea făcută de comisarul Borgi în cadrul audierilor în fața Parlamentului, dar uh, angajamente confirmate ulterior și de uh, președintele Barroso. Poate că această propunere nu va va conveni, acest lucru este clar, dar cel puțin aceasta va relansa dezbaterea, cel puțin în cazul acestui Parlament. Se vehicula la un moment dat uh, o variantă cum că aceste propuneri vor fi făcute în fața următoarei legislaturi a Parlamentului și colegiul comisarului a hotărât să facă propunerea acum, astfel încât să respecte angajamentele făcute și pentru a discuta cu acest Parlament care s-a implicat foarte mult în um, trialogul din uh, martie 2011, astfel încât acesta să aibă ocazia să dezbată deja asupra acestor propuneri. Vedeți așadar că Până la urmă, Comisia ține cont de nevoile sau de dorințele Parlamentului. Poate că veți fi mm, dezamăgiți de lipsa de ambiție a acestei propuneri, dar este vorba totuși de o propunere care a, um, a rezultat dintr-o niște discuții foarte dificile în cadrul colegiului. Și, cel puțin, uh, va fi făcută această propunere în fața celor două um, instituții, Consiliul pe de-o parte și Parlamentul pe de altă parte, uh, Parlamentul de acum și următorul, e bine, aceste două instituții trebuie până la urmă să cadă de acord asupra textului. Toate acestea știm că dacă încă o dată aceste discuții se vor încheia cu un um, eșec, vom rămâne la starea de acum în care clonarea nu este interzisă. Deci clonarea nu este interzisă în acest moment în Uniunea Europeană. indiferent că e de scopul în care este făcută clonarea, fie ea și pentru consumul alimentar. Deci, un eșec ar, nu ar face decât să mențină această propunere care n-ar fi deloc benefică în ceea ce privește bunăstarea uh, animalelor. Voi încheia um, aici, domnule președinte, cu mulțumiri pentru lansarea acestei dezbateri, chiar dacă comisia s-a simțit foarte atacată, dar o să spun uh, celor care trebuie să asculte. Uh, Mulțumim, domnule Pudule. Aș mai avea o întrebare suplimentară pentru dumneavoastră. Ați spus că e foarte greu pentru comisie să răspundă scrisorii președintelui nostru, domnule, domnule Grote, pentru că colegiul comisarilor nu a luat încă o decizie. Însă, nu excludeți începerea negocierelor cu Statele Unite pe acest uh, subiect înainte de dezbaterea politică între instituțiile europene, înainte de încheierea acestor dezbateri. A spus că Comisia va merge pe o bază științifică pentru negocieri. Dar nu credeți că Același lucru se aplică și acolo și aici. Este vorba de o dezbatere cu un caracter atât de politic încât Comisia Europeană n-ar trebui să înceapă niciun fel de negociere cu Statele Unite cu privire la niciun fel de acord de liber schimb până când nu se uh, ajunge la un uh, acord în acest sens între instituții, un acord în ceea ce privește bunăstarea animalelor? Domnul Purle, este foarte greu să vă răspund eu cu titlu personal. Știți foarte bine că începerea negocierilor pentru acest acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Statele Unite s-a făcut acum câteva luni, clonarea nu făcea parte din elemente acestei discuții, contrar celor spuse, spre deosebire de ceea ce v-am spus anterior, OMG-urile și hormonii, acolo existau linii roșii foarte clare pe care le-a trasat și uh, președintele Barroso atunci când am început dezbaterile. E bine, clonarea nu făcea parte din aceste discuții. De ce nu făcea parte? Pentru că nu existase dezbatere politică în interiorul colegiului și pentru că nu existase dezbatere politică nici în interiorul Consiliului și nici în interiorul Parlamentului meritul acestei propuneri care vă va parveni în zilele următoare, chiar dacă nu vă convine aceasta, e bine, meritul acesteia este tocmai lansarea dezbaterii Asta spre deosebire de ce s-ar fi întâmplat dacă um, Comisia ar fi um, uh, stabilit să respingă această propunere și dacă ar fi amânat lucrurile până la sfârșitul anului 2014, începutul anului 2015, când va fi noul Parlament. Ei bine, Comisia a hotărât să lanseze această propunere, tocmai pentru ca dumneavoastră să puteți să o luați în considerare în dezbaterea dumneavoastră, uh, dacă vreți să luați în sine individual în ceea ce privește clonarea, dar și în ansamblul discuțiilor uh, privind acordul cu americanii. Acum, în funcție de discuțiile care vor uh, apărea uh, odată cu depunerea oficială pe masa Consiliului și a Parlamentului acestei propuneri, asta se va întâmpla în zilele următoare, e bine, dacă Colegiul Comisar adoptă propunerea miercuri, probabil că luni sau um, um, aceste zile va fi trimisă propunerea Consiliului și Parlamentului. Puteți așadar să vă uitați pe ea imediat, să știți care este poziția noastră politică, nu numai în ceea ce privește textul, textele respective, ci și în ceea ce privește discuțiile privind acordul liber schimb cu Statele Unite. Domnul președinte, vă mulțumim pentru acest răspuns. Iată că ajungem la sfârșitul acestei dezbateri. Aveți dreptate, într-adevăr, domnule Pudle, drept, termenul Repunerea amendamentelor este 8 ianuarie, adică după ce va fi făcută publică propunerea comisiei. Noi vom vota în comisia ENVI pe 30 ianuarie și în plenară dezbaterea și adoptarea va fi în februarie. Ajungem, iată, la sfârșitul ordinii noastre de zi. Mâine, la ora 9, începem cu reuniunea coordonatorilor, apoi la 10, ședința obișnuită, ordinea noastră de zi obișnuită. Mulțumesc!